I would like to welcome the commissioner designate. Doresc să-i uh, urez bun venit domnului comisar desemnat pentru economie, domnului Paolo Gentiloni, precum și membrilor Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, comisia care este responsabilă pentru această audiere. De asemenea, le urez bun venit membrilor de la Comisia pentru Bugete și cea de la Ocupare și Afaceri Sociale, Comisia Asociate și membrilor Comisiei pentru Comerț Internațional și a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor, în calitate de comisii invitate. Ar vrea să vă reamintesc de asemenea că, în conformitate cu orientările pentru adoptarea Comisiei, Parlamentul evaluează comisarul desemnat pe baza competenței generale, a angajamentului european și a independenței personale. De asemenea, evaluează cunoștințele cu privire la portofoliu și la și capacitățile de comunicare. După cum știți, comisarul desemnat a răspuns în scris la un chestionar pre pregătitor și răspunsurile înscris au fost puse la dispoziția membrilor în toate limbile. Comisia pentru Afaceri Juridice nu a ridicat nicio obiecție în ceea ce privește organizarea acestei audieri. Acum să vă explic pe scurt uh, cum se va structura dezbaterea. Comisarul desemnat va face o declarație de deschidere orală care nu va depăși 15 minute. De asemenea, va avea 5 minute la sfârșitul reuniunii pentru uh, uh, după declarație de închidere, după discursul inițial, vor fi 25 de întrebări de la eurodeputați. Se vor organiza câte 5 sloturi cu, se vor organiza sloturi de 5 minute. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns de la domnul Gentilon și dacă avem uh, întrebări de um, explicații suplimentare, uh, aceasta nu va dura mai mult de un minut, cu un minut pentru răspuns. Prima rundă de întrebări va fi pusă de reprezentanții grupurilor politice. Cea de-a doua rundă de 18 întrebări se bazează pe o distribuire generală a întrebărilor în uh, rândul grupurilor politice, inclusiv uh, un reprezentant neafiliat. Interpretarea se va face în 23 de limbi. Prin urmare, fiecare persoană poate să-și folosească limba maternă. Vă reamintim doar că ceea ce spuneți dumneavoastră va trebui să fie interpretat. De aceea vă rugăm să nu vorbiți prea repede. Dezbaterea va fi de asemenea transmisă live pe site-ul de internet al Parlamentului și de asemenea veți putea avea acces la o înregistrare video audierii pe același site. Acum îi voi da cuvântul domnului comisar desemnat, domnului Gentiloni, pentru o prezentare de maxim 15 minute. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Este o adevărată onoare să mă aflu uh, aici în această dimineață. În aproape 20 de ani de experiență parlamentară, am fost simplu deputat, am fost președinte comisie parlamentară, am fost ministru, de asemenea prim-ministru și de-a lungul acestei cariere 20 de ani am învățat un lucru fundamental. Cu reprezentanții aleși trebuie să dialoghezi și să ai tot timpul o confruntare. Și trebuie de asemenea să răspunzi la, ce, la întrebările puse. Și audierea de azi e o primă ocazie pentru a face acest lucru și știu că vom avea multe alte ocazii dacă voi fi confirmat în funcție. Dacă ar fi să rezum în două cuminte uh, intențiile pe care le am, aș folosi doi termeni, ambiție și partajare, un program uh, ambițios și împărtășit. Anii pe care avem în spate, deși s-a depășit criza și avem din nou creștere, sunt niște ani, au fost niște ani cu multe provocări și avem în continuare provocări. Brexitul, cu necunoscutele pe care le avem în ceea ce privește rezultatul, uh, de asemenea, faptul că o parte din cetățenii noștri au un sentiment de neîncredere uneori, chiar de ostilitate față de Uniunea Europeană, nesiguranța geopolitică, semne de întrebare legate de viteza cu care au loc schimbările tehnologice și, de asemenea, faptul că încep să apară temeri identitar, identitare. Bineînțeles că provocările au intensitate diferită de la stat la stat, însă peste tot există această contradicție între creșterea economică și faptul că aceasta, din punct de vedere social și al mediului, nu este durabilă. Cetățenii europeni au nevoie de răspunsuri. Gândiți-vă la copiii care s-au născut în acest mileniu știu că noi nu vrem să-i dezamăgim în ceea ce vreți așteptările lor cu privire la schimbarea climatică și știm că vrem cu toții să ne asigurăm că nu vom avea o generație care să aibă mai puține uh, șanse decât au avut părinții lor. Generația mea a fost o generație care a avut mult de câștigat de la Europa Unită. Și am reamintit asta și în orașul meu de Baștină, Roma, Roma, unde s-a semnat declarația solemnă uh, odată cu împlinirea 60 de ani de la semnarea tratatului. Pacea, libertatea de dictaturi, drepturile individuale, modelul social european. S-a terminat cu acea diviziune a Europei. Acum, pe 3 octombrie, de exemplu, avem uh, momentul când uh, sărbătorim reunificarea Germaniei. Au fost niște rezultate extraordinare și care ne arată de asemenea cât de ambițios trebuie să fie programul nostru. Nu putem să ne oprim în ceea ce privește evoluția lumii. Lumea este în continuare în mișcare. Acestea sunt cuvintele lui Jean Monnet, un părinte fondator al Uniunii Europene și sunt cuvinte de mare actualitate. E o responsabilitate enormă și sunt sigur că atât Comisia cât și Parlamentul vor putea să fie cei care vor purta acest standard. Acum, eu mă pregătesc față de această răspundere cu modestie și curaj. Angajamentul față de Uniunea Europeană a fost întotdeauna esențial în cariera mea politică și am, în ultimii ani am orientat uh, acțiunea guvernului italian în această direcție. Deci, prin urmare, această provocare o privesc cu mult entuziasm, în calitate de italian și de european. Stimați membri ai Parlamentului, Doamnelor și domnilor, în orientările sale politice, doamna președinte aleasă și-a prezentat viziunea sa în legătură cu o Europa care să conducă tranziția către o planetă mai sănătoasă și către noua eră digitală. Europa poate să conducă doar dacă îi unește pe cetățeni și dacă își modernizează economia de piață socială unică. Iar acest principiu mă va călăuzi. Eu voi uh, conlucra cu vicepreședintele desemnat, domnul Dombrovskis, foarte strâns și cu ceilalți membri ai colegiului pentru a răspunde așteptărilor legitime ale europenilor prosperitate, stabilitate și protecție. Foaia de parcurs uh, ca comisar pe chestiuni economice se bazează pe prioritățile identificate în scrisoarea de misiune a doamnei președinte von der Leyen. Eu am susținut cauza mediului de 45 de ani astăzi. Cu toții simțim că lucrurile sunt urgente, că trebuie să acționăm rapid pentru a proteja planeta. Iar acest lucru necesită intervenții pe multe fronturi, iar creșterea durabilă și bazată pe incluziune este o prioritate principală. Voi favoriza parteneriate apropiate cu statele membre printr-un dialog strâns cu guvernele, partenerii sociali și cetățenii în cadrul mecanismului de supraveghere economică. Voi încerca să integrez uh, obiectivele de dezvoltare durabilă în semestrul european, fără să, să pierdem uh, concentrarea necesară și impactul necesar. Creșterea durabilă și pe bază de incluziune înseamnă și durabilitate socială. Inegalitățile crescânde ne afectează modelul social european și ar trebui să fie soluționate rapid și în mod ferm. Trebuie să se reducă decalajul de gen. Aceasta este o prioritate pentru creșterea bazată pe incluziune. Una dintre principalele acțiuni va fi obținerea de rezultate în ceea ce privește sistemul de reasigurare a șomajului european. Iar, par- iar Parlamentul a cerut un astfel de sistem de mult timp. La nivel politic nu va fi ușor de obținut acest lucru, dar împreună putem să obținem rezultate. Acest sistem care îi va ocroti pe cetățeni în uh, perioade grele din viața lor. Eu o să supraveghez aplicarea pactului de creștere și stabilitate pentru a asigura finanțe publice durabile voi folosi flexibilitatea pe care o permit regulile acolo unde este necesară pentru a avea o poziție fiscală potrivită pentru a permite ca politicile fiscale să joace un rol stabilizator și pentru a promova investițiile atât de necesare. În aplicarea regulilor noastre, mă voi concentra asupra dat- reducerii datoriei publice, pentru că eu sunt o persoană care ține foarte mult, pe care o interesează foarte mult impactul uh, de destabilizare potențială a unei datorii foarte ridicate. Mă voi ocupa și de folosirea adecvată a spațiului fiscal pentru a face față riscul, riscul unei încetiniri economice. Bineînțeles, pactul de creștere și stabilitate nu este perfect mă voi folosi de ocaziile pe care mi le va da revizuirea uh, pachetului de, uh, a pachetelor normative de 2 și 6 măsuri pentru a vedea ce ne trebuie făcut pe viitor pe baza învățămintelor trase din trecut și uh, ținând cont de uh, părerea Comitetului uh, Fiscal European. Voi lansa Invest EU, un plan de investiții durabil, aceasta este o, pri o prioritate iar transformarea economiei noastre are nevoie de investiții, neapărat. Investiții pentru a asigura tranziția energetică, pentru a ecologiza economia și pentru a ne atinge obiectivele de reducere a emisiilor de carbon, investiții în cercetare, investiții în digitalizare, în inovare, investiții într-o infrastructură durabilă, investiții sociale. E nevoie de măsuri pentru a consolida moneda unică pentru a finaliza Uniunea Economică și Monetară. Aceasta este o prioritate a doamnei președinte a Comisiei și pentru mine este o prioritate. Vreau să uh, vă vă felicit pe dumneavoastră, Comisia dumneavoastră și Parlamentul European pentru ambițiile în acest domeniu. Aici o soluție va duce la durabilitate și la încredere în zona euro, în economiile zonei euro, va consolida rolul internațional al monedei euro, ceea ce reprezintă o prioritate geopolitică pentru noi. Stimați membri ai Parlamentului European, 74% dintre cetățenii europeni sunt de acord că Uniunea Europeană ar trebui să facă mai mult pentru a combate frauda fiscală. Eu sunt gata să Um, asigur un sistem de impozitare corect și echitabil în Uniunea Europeană. Principala mea prioritate va fi să mă asigur că impozitarea își uh, aduce contribuția la uh, pactul ecologic european. E unul uh, voi, mă voi ocupa de un nou cadru de taxare ecologică pentru a duce pe calea cea bună comportamentul consumatorilor și producătorilor către uh, o economie nepoluantă. O să evaluez măsuri, inclusiv uh, modernizarea directivei privind uh, taxele ecologice pentru a aduce la, pe picioare de egalitate cu obiectivele de mediu și pentru a avea o, o taxă vamală uh, de carbon la nivel european compatibilă cu OMC. Sunt, uh, voi, mă voi asigura că acest cadru va fi uh, echilibrat și din punct de vedere social. Și vreau să folosim și clauza pasarelă și alte instrumente juridice pe care le preved tratatele pentru ca aceste propuneri de taxe să fie adoptate prin majoritate calificată și prin codecizie. Apoi, Contribuția europeană la reformarea sistemului uh, de impozitare a corporațiilor internaționale pentru a pătrunde în secolul 21. Este limpede pentru toată lumea că sistemul actual este învechit și trebuie să trecem și trecerea la o economie digitală a dus uh, la o deconectare între locul unde se creează valoarea și locul unde se plătesc impozitele. Mai mult, concurența fiscală distorsionează deciziile, de, deciziile economice și duce la uh, politici care nu doresc decât o strângere a impozitelor pe termen scump scurt. Și discuțiile de modernizare a acestui sistem sunt deja în derulare la uh, G20 cu sprijinul OCDE. Iar până la finalul anului viitor va trebui să facem un inventar al acestor discuții internaționale. Și dacă nu se va ajunge la un consens, uh, eu uh, voi conduce eforturi pentru a avea o taxă europeană digitală echitabilă și pentru o bază fiscală comună pentru impozitul corporațiilor. Eu doresc să lupt în continuare împotriva fraudei fiscale și, ev- și evitării plătirii impozitelor, care erodează sistemele fiscale europene. Dorim să respectăm drepturile cetățenilor care respectă regulile și să-i pedepsim pe cei care nu o fac. Iar în cele din urmă, vreau să vă spun că um, eu mă ocup și de Uniunea Vamală și mă mândresc cu acest lucru, fiindcă este un element foarte important pentru proiectul european care, care salvgardează piața internă. Unii consideră că Uniunea Vamală e de la sine înțeleasă, dar tensiunile din lumea întreagă în ceea ce privește comerțul, securitatea și schimbarea modelelor de afaceri cu comerțul electronic și așa mai departe, ne arată că e nevoie de o uniune vamală foarte puternică și eu voi încerca, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a aduce uniunea vamală la, nou, la o nouă treaptă de eficiență. Nu numai planurile mele, ci și toate prioritățile stabilite de doamna președinte vor necesita o, o bază statistică de încredere. Pentru mine este foarte importantă apărarea independenței profesionale a Eurostat și a autorităților naționale. Mă voi asigura că Eurostat rămâne în continuare un punct de referință de încredere în ceea ce privește statisticile și uh, datele europene. Deputate. Domnul președinte, doamnelor și domnilor deputați, am reamintit doar câteva din obiectivele principale pe care, dacă voi fi confirmat, va trebui să le duc la bun sfârșit în timpul mandatului meu. Pentru a atinge aceste obiective, de foarte multe ori vom avea nevoie de un angajament politic extraordinar și eu unul voi face toate eforturile necesare pentru a propune niște soluții împărtășite de toată lumea. Știu care sunt diferențele de opinii între familiile politice, între statele membre, de la o regiune la alta. Însă, interesul nostru al tuturor este să evităm ca aceste divergențe să alimenteze prejudecăți și să se cristalizeze în așa de mult, uh, să se cristalizeze atât de mult încât să ne frâneze uh, drumul nostru în această lume în schimbare. Ar fi o eroare tragică. Eu am o carieră îndelugată carieră politică. Prin urmare, știu că trebuie să găsim soluții, trebuie să negăciem compromisuri, trebuie să promovăm uh, munca colegiului în Comisia Europeană și, de asemenea, trebuie să um, cultivăm încrederea între toți cei implicați. Dumneavoastră veți fi pentru mine un termen de referință stabil, deoarece există proceduri de dialog consolidate Comisia parlamentară ECON va fi informată înainte de orice decizie importantă din semestrul european. Voi colabora cu dumneavoastră, mai ales uh, în ceea ce privește noile priorități enunțate de doamna von der Leyen. Legătura cu Parlamentul European este o legătură centrală, dar pentru mine nu este doar o, manieră de a respecta bunele reguli interinstituționale. E o opțiune politică într-o perioadă când acum, la nivel global, apărarea democrației liberale reprezentative uh, a devenit, uh, a devenit de actualitate majoră. Deci vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Thank you, Mr. Gentiloni. We can move on. Mulțumim, domnule Gentiloni. Acum putem trece la întrebări. Începem cu coordonatorii grupurilor politice de la ECON. Prima persoană este domnul Marcus Ferber de la PP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Gentiloni, am primit atâtea telefoane din Roma cu privire că sunteți un candidat minunat. Aproape că nu mă încumet uh, să vă spun ceva. Slavă Domnului Papa nu m-a sunat, dar vă uh, uh, adresez o întrebare sensibilă. Ce părere aveți despre pactul de creștere și de stabilitate? Ați uh, făcut un comentariu față de guvernul precedent italian și a spus că problema nu sunt reglementările europene, ci ignorarea acestor uh, reguli și felul în care piețele percep asta. Chiar și eu aș putea uh, spune asta. Pe de altă parte, mereu ați fost critic uh, pe, față de pactul de creștere și de stabilitate. Noul guvern al țării dumneavoastră vorbește deja, ca și guvernul precedent, mai degrabă despre flexibilitatea din pactul de creștere și de stabilitate. Iar proiectul de buget pentru la anul nu prevede doar uh, o creștere nominală a deficitului, ci și o creștere a deficitului structural, în așa fel încât veți avea uh, probleme dacă apar uh, niște șocuri. Deci, Întrebarea mea este ce părere aveți despre pactul de creștere și de stabilitate și uh, ce părere aveți uh, despre respectarea regulilor. E important să se respecte regulile și în ceea ce privește uh, aplicarea bugetului italian. Mulțumesc! Uh, well, thank you very much, Honorable Ferber. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule Ferber. dar și le mulțumesc și celor care v-au sunat din Roma. Întrebarea noastră este foarte relevantă. Avem regulile noastre, avem uh, pactul de creștere și de stabilitate care trebuie implementat. În cadrul acestui pact avem marjă de flexibilitate. Nu este o concesie față de cutare și cutare țară, ci pur și simplu e ceva stipulat în normele noastre. N-am să fac acum comentarii cu privire la proiectul de buget al Italiei, pentru că nu-l nu avem încă, dacă e să vorbim despre asta. Vom avea un plan bugetar peste vreo 12 zile și față de acesta voi acorda exact aceeași atenție, voi avea exact aceeași atitudine deschisă față de dialog și voi fi exact la fel de serios cu privire la respectarea regulilor, cum voi fi de altfel și cu celelalte 26 de state membre. Stimate domnule Ferber, vreau să fiu foarte tranșant. Mai clar de atât nu se poate să spun. Nu sunt și nu voi fi reprezentantul unui singur guvern la comisie. Avem reprezentanți la comisie din, de la guverne, dar eu voi fi comisarul pentru afaceri economice europene. Și în această capacitate mă voi uh, ocupa de toate cele 27 de proiecte bugetare dacă voi fi confirmat în funcție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gentiloni. Sunt uh, anumite pasaje din tratatul UE cu privire la pactul de creștere și stabilitate. Dar acestea au uh, de-abia două pagini, iar manualul Comisiei cu privire la interpretarea regulilor are peste 100 de pagini. N-am să vă întreb acum uh, dacă uh, între pasul 1 și 17 putem să renunțăm la pasul 9, deși aș tinde să spun asta, dar nu sunteți oare de părere că ar trebui să existe o simplificare vizibilă în așa fel încât statele membre să știe clar care sunt regulile și nu pentru ca fiecare în uh, trezecile de pași, între sutele de pagini să încearcă să găsească calea și apoi să spună, uite, e conform cu regulile. Eu cred că aceste reguli trebuie să fie simplificate. Nu sunteți de aceeași părere, în așa fel încât uh, pactul de creștere și de stabilitate să fie mai bine aplicat și apoi să poată fi date sancțiuni în momentul în care se identifică încălcarea unei reguli. Uh. Yes, I agree with... Da, sunt de acord cu premisa dumneavoastră. Pactul de creștere și stabilitate, cu ale sale reguli, sunt foarte complicate, deloc simple. Apreciez ceea ce ne-a spus Comitetul Fiscal European făcut o evaluare care s-a axat pe trei elemente. Să fie mai, mai simplu totul, mai bine implementabil și mai anticiclic. Cred că sunt aceste trei elemente care sunt foarte interesante. Acum se face revizuirea pachetului celor două și șase măsuri. Această revizuire trebuie să se sfârșească anul acesta și va fi o bună oportunitate să vedem care este calea de urmat. Să vedem dacă vom face schimbări legislative sau uh, schimbări la nivel de interpretare, în așa fel încât regulile să fie interpretate mai simplu. Aceasta va fi marea noastră dezbatere și eu îmi voi aduce contribuția. Mulțumesc! Domnul uh, Jonas Fernandez de la SND. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun venit, domnule comisar desemnat. Se pare că uh, în Uniunea Europeană are loc o încetinire a economiei. O încetinire a economiei ca uh, într-o perioadă în care politica monetară pare să uh, își fi dovedit limitele. Și așa cum spunea și dumneavoastră, e nevoie de o altă politică fiscală, însă pentru asta e nevoie de asemenea de revizuirea pactului de creștere și stabilitate care în momentul de față are un obiectiv uh, clar de a controla conturile publice din fiecare stat membru, un lucru care e salutar, bineînțeles, însă e adevărat că același uh, efort care se face de a reduce deficitul ar trebui să se facă pentru a profita de marja fiscală a altor state membre, pentru a putea îmbunătăți astfel și relansa eco- activitatea economică din UE. Spuneați că pactul trebuie să aibă o capacitate anticiclică mai mare, însă asta Uh, înseamnă că și Comisia Europeană ar trebui să aibă competențe și puteri să oblige anumite țări să-și folosească acea marjă. Deci ce credeți despre o astfel de revizuire a pactului? Uh, yes, we are. Da, așa e. Economia trece printr-o... riscă să își încetinească ritmul de creștere. Domnule Fernandez, da, ne confruntăm cu această încetinire a economiei. Vom avea peste o lună previziunile economice deci, și, la, și cred că va fi interesant să înțelegem care este dimensiunea acestei încetinire a economiei și să vedem cam cât va dura această perioadă de încetinire a economiei pentru a ne stabili poziția noastră fiscală. Însă, în general, aveți dreptate când spuneți că pactul nostru de creștere și de stabilitate nu se concentrează doar pe reducerea deficitului public, a datoriei publice, ci și pe creștere. Și pe faptul că avem o politică fiscală coordonată în Uniunea Europeană, sau ar trebui să avem. E drept că politica monetară ca instrument singur în acest uh, domeniu nu e suficientă. De altfel, în general, nu e suficientă doar politica monetară, dar mai ales în această perioadă când, uh, iată, avem o încetinire a economiei. Pe lângă politica monetară e nevoie de o politică fiscală mult mai coordonată, cu diferențierile evidente între diferitele state membre, asta e clar, și trebuie să ne concentrăm foarte mult pe investiții. Eu cred că dispunem de mai multe instrumente uh, în programul doamnei von der Leyen pentru a ne spori investițiile și profit de ocazie pentru a vă mulțumi în calitate de coraportor, le mulțumesc și celorlalți raportori din umbră, vă mulțumesc pentru decizia dumneavoastră care a permis existența programului Invest EU, care va fi un instrument relevant uh, la care vom recurge în următorii 5 ani. Încă o întrebare suplimentară din partea domnului Fernandez? Da, domnule comisar candidat. Dincolo de nevoia de a revizui pactul de creștere și stabilitate pentru a avea o politică globală anticiclică, E clar că avem nevoie de niște instrumente pentru zona euro, niște instrumente centralizate pentru zona euro care să suplimenteze politicile naționale și pentru a avea o poziție fiscală a zonei euro. Și aici vine acea propunere de a avea o schemă de asigurare a investițiilor. Avem angajamentul doamnei von der Leyen pentru a avea și o reasigurare de șomaz și avem și discuțiile în legătură cu un eventual buget pentru zona euro. Ce credeți despre aceste dezbateri pentru a avea un instrument centralizat care să suplimenteze politicile naționale care trebuie revizuite în cadrul pactului de creștere și stabilitate, însă cu un instrument pentru toată zona euro pentru a îmbunătăți gestiunea per total? Mulțumesc! <clears throat> Well, uh, we heard several uh, relevant În uh, ultimele săptămâni am avut mai multe voci importante, să zic așa, care au subliniat faptul că noi, ca Uniune Monetară, trebuie să avem niște instrumente de stabilizare. Asta s-a repetat în urmă cu câteva săptămâni aici de către președintele Draghi. Femeiul, de asemenea, susține acest lucru în mod frecvent, OCDE-ul, de asemenea. Însă știm, de asemenea, că trebuie să depășim acele diviziuni politice care există între statele membre. Doamna von der Leyen a indicat câteva instrumente care sunt relevante din punctul meu de vedere. Unul este această schemă de reasigurare a șomajului, uh, un alt instrument este instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate. Am avut deja propuneri din partea Comisiei Europene anul trecut și cred că nu trebuie să dăm la o parte aceste instrumente acum. Trebuie să continuăm discuția, să ținem cont de diferitele poziții, însă să știm în același timp că viitorul Uniunii Economice și Monetare depinde de aprofundarea acestei uniuni cu niște instrumente de stabilizare. Luis Garicano. Domnul Luis Garicano, acum de la Renew Europe. Președinte, dragi senor Gentiloni, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Gentiloni. Aș dori să merg mai departe cu instrumentele de stabilizare și această reasigurare pentru șomaj propusă doamna von der Leyen. Ce părere aveți dumneavoastră? Mă interesează ce părere aveți dumneavoastră, fiindcă este o formă de politică de stabilizare foarte uh, bună, această reasigurare a șomajului este un instrument anticiclic care poate ajuta la stabilizarea zonei euro, dar bineînțeles detaliile sunt cele mai importante acum. Și mai ales aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră privind modul în care am putea să creăm acest, acest sistem, acest instrument, evitând riscurile la care, de care se, tăm, se tem unii și, mă rog, mai ales noi de la Renew Europe, adică cum ne vom asigura că vom evita transferurile permanente, riscurile morale, cum ne asigurăm că, um, că sistemele de asigurări naționale se împacă bine cu acest sistem. Ce părere aveți dumneavoastră despre um, uh, aceste temeri și cum putem să aplicăm um, într-un mod uh, adecvat acest sistem de reasigurare a șomajului. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Această propunere are un dublu rol. Și, bineînțeles, nu trebuie subestimat uh, unul dintre aceste două obiective, cel puțin uh, obiectivul care vizează cetățenii europeni și anume obiectivul social de a avea un instrument pentru consolidarea instrumentelor naționale care vor să protejeze pe cetățeni de șomaj. Iar uh, acest uh, lucru este unul, acest aspect este unul pertinent, fiindcă aici putem să aducem la oaltă un instrument cu o intenție și un mesaj social uh, foarte evident, împreună cu uh, un element de, cu efecte de stabilizare. Și nu este numai un instrument de stabilizare, asta voiam să subliniez. Acest uh, sistem de reasigurare pentru șomaj nu ar trebui să fie, ați menționat dumneavoastră pe bună dreptate, nu ar trebui să fie un instrument de transferuri permanente de la o țară la alta nu ar trebui să slăbească procesul de reforme structurale care este în derulare în uh, anumite state membre individuale, ar trebui să se concentreze uh, pe șocuri externe relevante și ar trebui să aibă uh, mecanisme de rambursare automate rapide. Iar apoi uh, avem uh, o, o echipă mare uh, pe care o conduc eu și am sarcina de a defini acest mecanism tehnic și politic. Acest sistem se va concentra pe credite sau pe sprijin direct la bugetele naționale. Această discuție este pertinentă. Nu se știe sigur dacă aceste două posibilități ar trebui să fie total separate, să se bată cap în cap. Poți să începi cu un anumit element și să continui mai departe cu celălalt, dar, mă rog, asta trebuie văzut mai departe în următoarele săptămâni și cât mai rapid și cât mai eficient să se facă lucrurile. Mulțumesc, întrebare suplimentară? Abia aștept să colaborez cu dumneavoastră în aceste săptămâni și luni în ceea ce această propunere. Care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește calendarul? Uh, pentru noi este important să știm când va se face o propunere, fiindcă vreau să vă întreb dacă va fi o prioritate principală, când, care este calendarul, cum planificați această, um, aceste măsuri și uh, colaborarea cu noi până la urmă. Eu o să mă apuc imediat de treabă când spun imediat, bine, asta depinde de evoluțiile politice, dar, uh, mă rog, imediat înseamnă și dacă voi fi confirmat că o să mă apuc de treabă imediat cu uh, colegul uh, meu, domnul comisar Schmidt, și cu întregul colegi, colegiu al comisarilor. Sincer să fiu, um, este limpede că acest sistem bazat pe lichidități și credite uh, este un uh, lucru obținut, uh, ușor de obținut. Bine, nimic nu este ușor cu adevărat, dar este mai ușor și mai rapid dacă l-am baza pe sprijin financiar la buget, ar fi un pic mai complicat și ar avea consecințe și asupra Um, stabilirii bugetului european. Așa cum am spus și în prezentarea mea, noi ar trebui să dăm dovadă de ambiție. Și, și pe acest subiect, cred că să, trebuie să fim la fel de ambițioși. Mulțumesc. Domnul Gigol din partea verzilor. Mr. Gentiloni, LuxLeaks. Domnule Gentiloni, al, tax, uh, ă, scandalurile fiscale precum LuxLeaks și nu numai uh, au adus daune la eficiența și reputația pieței unice europene. Ultima comisie a contribuit la un progres important sub presiunea constantă a acestui Parlament. Dar proasta utilizare și abuzul uh, pieței unice în ceea ce privește Uh, impozitele uh, deosebit de reduse și inechitabile uh, fac rău proiectului nostru. Doriți să introduceți noi măsuri în mandatul dumneavoastră, un nou pachet fiscal în ceea ce privește o impozitare a corporațiilor în așa fel încât să contribuiți la o bază minimă de impozitare în Uniunea Europeană și apoi să existe o tranziție înspre o taxă pe mediu și energie în Uniunea Europeană, inclusiv o taxă pe kerosen pentru sectorul aviatic. Și o taxă pe carbon care să cuprindă și o taxă de ajustare la frontieră, în așa fel încât să se aplice principiul poluatorul plătește. Well, thank you, Honorable Mulțumesc, domnule Giegold. Personal, am convingerea că chestiunile de impozitare sunt foarte relevante. Decenii la rând n-a fost uh, foarte evident acest fapt la nivelul inițiativelor instituțiilor europene, din motive pe care le cunoașteți foarte bine. Dar, din ce în ce mai mult, taxarea a devenit un subiect relevant în ultimii ani și acest fapt se datorează în special inițiativelor Parlamentului. Așa că sarcina mea este să apreciez ce s-a făcut în ultimii ani, căci s-au obținut lucruri relevante. Și, în acest context, voi încerca să porofit de această portiță și, eventual, să consolidez măsurile care s-au luat. Propunerile pe care le faceți cu privire la asumarea unui angajament față de un nou plan de acțiune da, din punctul, de vedere, am, din punctul meu de vedere am putea proceda astfel, în așa fel încât să transmitem imediat mesajul că, da, ne-am asumat angajamentul pe aceste chestiuni. Problemele de mediu, problemele corporațiilor, mediul digital, fraudă fiscală și nu numai. Ar fi foarte bine să propunem în Colegiul Comisarilor concentrarea pe un plan care să se axeze pe ceea ce interesează pe cetățeni. Pentru că cetățenii, opinia publică, sunt interesați de acest subiect și apoi dumneavoastră știți mai bine decât mine că e vorba de un angajament politic personal. Lucrăm într-un colegiu și avem uh, un cadru interinstituțional. Acolo se iau deciziile cu privire la taxare și impozitare iar aceste decizii se iau cu unanimitate în Consiliul European. Iar aici, iată, va fi marea noastră provocare politică în următorii câțiva ani. Follow-up? Mulțumesc pentru acest angajament personal. Dincolo de asta, unele propuneri ale ultimei comisii rămân blocate la Consiliu. În răspunsul noastre scrise, spuneți că sunteți dornic să faceți ca unele dintre aceste propuneri să nu mai facă obiectul unanimității, ci să utilizați articolul 116 în tratat și să existe vot cu majoritate în Consiliu. Care dintre propuneri uh, sunt avute în vedere? Pe care vreți să le supuneți votului cu majoritate la Consiliu și cam pe când credeți că ar fi momentul oportun să cereți asta? După cum știți, din punct de vedere juridic, sunt niște chestiuni destul de complicate care intră în acest context. Dacă ne referim la articolul 116, e vorba de o deviere relevantă uh, pentru a menține condiția pieței unice. Deci, dacă vrem să folosim articolul 116, atunci va trebui să implementăm acest articol strict pe această condiție. Putem să trecem și la chestiuni de mediu și la chestiuni de impozitare înspre articolul 116, dar doar dacă e foarte clar că există un consens că există niște devieri uh, mari. Cu privire la clauza pasarelă, mi-am depășit acum timpul alocat, dar poate că lucrurile vor deveni mai clare cu alte întrebări. În orice caz, din punct de vedere juridic, suntem uh, foarte clar încadrați, dincolo de 116. În orice caz, în rest, avem nevoie de unanimitate. Mulțumim. Antonio Rinaldi de la IDE. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar desemnat. Mă voi exprima în limba italiană. Domnule Getilani, dumneavoastră nu credeți că ar trebui revizuită metoda folosită de comisie pentru a calcula așa numitul output gap? pentru a face o evaluare mai scăzută a PIB-ului potențial. Deci să, să, dacă ne gândim la metodologia folosită de FMI-ul și să ne gândim de asemenea că de multe ori saldurile structurale sunt mai rele. De altfel, pe 30 septembrie, în Italia, a fost prezentat un buget care, în loc să, pro, să vină cu acea îmbunătățire de 0,7, vine cu o, scrisoa, cu o poziție și mai proastă, de 0,1% și, de altfel, avem 0,4% promisiuni nerealiste de recuperare a deficitului. Dumneavoastră veți aproba aceste cifre? deși clar nu sunt respectate regulile cu privire la datoria publică din uh, pagina 9 sau credeți că veți da curs procedurii de infringement așa cum se stabilise anul trecut. De asemenea, vreau să știu, vă veți ocupa de problema excedentului comercial enorm acumulat de anumite țări, mai ales de Germania și de Olanda care de trei ani consecutiv depășesc uh, procentul de 6%, deoarece avem regulamentul six-pack care este foarte clar în acest sens. Grazie, onorevole Rinaldi. Vă mulțumim, domnule Rinaldi. În ceea ce privește acea notă de actualizare a documentului uh, cu privire la economie și finanță. E o notă informativă prevăzută de legislația italiană. Nu e deocamdată o propunere de buget. Prin urmare, permiteți-mi să declar ce am declarat uh, anterior când am răspuns la o altă întrebare. Și anume că eu mă voi ocupa, bineînțeles, uh, începând cu data de 1 noiembrie, dacă voi fi confirmat în funcție, deci mă voi ocupa de propunerea de buget a celor 27 de state membre, inclusiv de propunerea de buget italiană, care va fi gata până la jumătatea lunii octombrie, deci cea a Italiei. Acum, în ceea ce privește așa numitul output gap și creșterea potențială fără nicio îndoială, mulți observatori, multe părți politice au subliniat cât de mult acești indicatori sunt uh, greu să acești indicatori, cât de greu este ca acești indicatori să fie siguri și fiabili. Chiar și BCE-ul a sugerat să se adopte niște criterii mai uh, certe, de exemplu, termen de referință cu privire la cheltuielile publice. Deci această deviație de la PIB, acest output gap și creșterea potențială, acestea bineînțeles că pot fi evaluate în funcție, în mod diferit. Și discuțiile pe care le vom avea în următoarele săptămâni și luni, în lumina revizuirii pachetului cu două, respectiv șase măsuri, deci atunci cred că ne vom îndrepta către o interpretare mai simplă pentru că e important. Știu că există țări uh, care au un spațiu fiscal, ar trebui să-l folosească, deși știu că opțiunile bugetare sunt de competența națională. Însă, Comisia Europeană a spus întotdeauna că cei care au uh, o marjă fiscală ar face bine să o folosească. Domnul Rinaldi, foarte pe scurt, în ceea ce privește bugetul prezentat pe 30 septembrie în Consiliul de Ministri, deci, prin urmare, poate fi considerat ca fiind un document care are o anumită importanță, o anumită greutate. Bineînțeles, va trece și prin Parlament, va fi modificat. Uh, Însă, să spunem așa că modificările vor fi marginale, deci uh, drumul de parcurs a fost deja semnalat. Deci dumneavoastră, dacă veți fi comisar, cum veți interpreta aceste cifre? Dați fiind că guvernul anterior a fost uh, tratat, să zic așa, între ghilimele, a fost tratat diferit. În ceea ce privește de viața PIB, aș vrea să vă spun că ar fi bine ca metodul, uh, metoda Comisiei Europene, mă scuzați, să fie folos, să fie identică ca cea a Fondului Monetar Internațional pentru a avea niște date omogene. De aceea suntem curioși să știm ce fel de uh, relații veți avea cu alte țări în ceea ce privește politicile fiscale expansive. Noi de foarte mult timp spunem asta, o spunem clar și ne dorim ca și dumneavoastră să cereți același lucru țărilor care au marjă fiscală. Stimate domnule Rinaldi, în ceea ce privește politicile expansive, în legătură cu care nu am avut timp să răspund inițial, vă pot spune doar acest lucru. Pe baza previzi... pre... previziunilor economice ale comisiei din vara aceasta, am dat o indicație, după cum vă amintiți, pentru o, polit- o poziție fiscală broadly neutral, foarte neutră. E bine, vom avea noile estimări peste puțin timp și atunci vom vedea un lucru, cred eu clar. Și anume, dacă această încetinire a creșterii, deci nu vorbim de recesiune, vorbim doar de o încetinire a creșterii economice, să vedem dacă această încetinire a creșterii uh, va dura sau se va opri. Asta va fi foarte important pentru a stabili o poziție fiscală uh, Uh, pe care Comisia Europeană să o indice statelor membre în uh, perioada următoare. Domnul Johan von Overfeld are cuvântul acum de la ICR. Gentiloni. Domnule Gentiloni, bună dimineața. Aici sunt. Good morning. Uh, S-a spus foarte mult despre pactul de creștere și stabilitate, creștere fiscală și așa mai departe. Dumneavoastră vă veți ocupa de Eurostat în egală măsură. Uh, unde mai există regula ca investițiile publice trebuie să fie introduse în bugetul anului în care se execută investiția, ceea ce este o idee absurdă din punct de vedere economic, din punct de vedere economic, pentru că uh, toate companiile au programe de, de, de depreciere pentru investiții. Uh, eu cred că schimbarea acestei reguli ar fi cel mai eficient mod de a stimula investițiile și de a lărgi uh, spațiul fiscal. Veți schimba această regulă? Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Această întrebare îmi permite să vă spun un lucru uh, care mi se pare extrem de pertinent. Când am fost uh, numit uh, comisar și am fost înștiințat de președinte de de, fa- de faptul că mă voi ocupa și de Eurostat și cele două direcții generale, COFIN și TAXUD, pe care le știți foarte bine. ECFIN și TAXUD, pe care le știți că sunt foarte eficiente și fac o treabă de înaltă calitate. E bine, mesajul pe care l-am primit de la uh, ele și pe care vreau să vi-l transmit și dumneavoastră este că primul lucru pe care a trebuit să facă un comisar uh, cu acest portofoliu, care include și Eurostatul, este să, să garanteze independența Eurostatului. La nivelul criteriilor, la nivelul uh, cifrelor, la nivelul politicilor. Eu știu, din experiența mea personală, ca premier, că politicienii miniștrii nu uh, sunt întotdeauna mulțumiți cu conținutul și cu um, uh, oportunitatea statisticilor, dar uh, aceasta este regula. Și uh, eu vă răspund la întrebare spunând că eu, uh, dacă voi avea această funcție, nu mă voi amesteca în criteriile autonome ale Eurostat. Parlamentul uh, și, uh, bineînțeles, uh, și colegiul se ocupă de aceste discuții, dar nu hotărăște comisia dacă anume criterii sunt corecte sau nu. O întrebare suplimentară? Chestiunile fiscale țin și de impozitare? Am citit în răspunsurile dumneavoastră că uh, sunteți pentru armonizarea fiscală și înțeleg că sunteți pentru majoritatea calificată pe chestiuni eh, fiscale. Asta înseamnă că dumneavoastră veți susține mai degrabă țările mai mari decât țările mai mici. Ce faceți, cum rămâne și cu interesele fiscale legitime ale țărilor mai mici? Uh, well, I, I will try to run. O să, eu o să încerc să sprijin consensul. Și asta cred că este obligatoriu într-un astfel de, într-o astfel de funcție de comisar european și mai ales <laughs> obligatoriu în ceea ce privește impozitarea, unde, în afară de articolul 116, avem și regula unanimității. Știm că cea mai recentă propunere privind prezența digitală semnificativă înaintată de comisie a fost aprobată, dacă îmi amintesc eu bine, de 24 de state membre, dar respinsă de 3 state membre. Și asta a ucis în fașă propunerea, dar nu pentru totdeauna. Deci, rolul statelor membre, fie că sunt mici sau mari, în domeniul impozitării, este extrem de important. Dar mai există și opinia publică, mai există și Parlamentul, mai există și clauza pasarelă, mai există și articolul 116. Nu putem să acceptăm ideea că trebuie să evite orice decizie privind uh, impozitarea. Mulțumesc! Doamna Obri, de la GUE. Bonjour! Bonjour! Bună dimineața, domnule Gentiloni! Eu mă voi referi la evaziunea fiscală, un element care trebuie să fie prioritar. Nu voi trece revistă toate scandalurile de Paradise Papers, Panama Papers, LuxLeaks și așa mai departe. Lista e lungă și foarte multe companii multinaționale sunt implicate. Unele pe care le cunoașteți de altfel foarte bine, deoarece dumneavoastră dețineți și acțiuni la Amazon sau LVMH, companii care nu au un comportament exemplar în ceea ce privește plătirea fiscal, uh, taxelor. Și, de altfel, uh, insule Bermude sunt un loc de trecere pentru foarte multe companii. Am lucrat pentru Oxfam înainte de a fi eurodeputat, care, ca și multe alte ONG-uri pe care le-ați văzut, poate în afara clădirii noastre, a organizat o acțiune în această dimineață. Și ceea ce fac este să arate ce lacune există cu privire la aceste paradisuri fiscale. De altfel, avem și raportul Comisiei de Ancheta Parlamentului, taxe 3, E vorba de opacitate, de niște criterii care sunt folosite uh, pentru a urmări situația celor țări odată ce nu mai sunt pe acea listă de paradisuri fiscale. Deci cum veți face ca această listă să fie fiabilă? Veți reforma acel grup de conduită care e cam obscur și veți revizui criteriile de asemenea pentru a revizui toate practicile fiscale nocive și să gândiți, de exemplu, că faptul că există impozit 0% e deja un criteriu pentru a fi pe lista respectivă. Vă mulțumesc pentru întrebare, stimată doamnă Obri. Acum, în ceea ce privește portofoliul meu de acțiuni pe care le-ați menționat, trebuie să vă spun că l-am lichidat. L-am declarat înainte de a trimite uh, declarația de interese pentru Comisia de Afaceri Juridice, nu era milionar, oricum am citit în uh, presa italiană că deținea milioane de acțiuni, însă în orice caz acest portofoliu de acțiuni a fost lichidat. Aveți perfectă dreptate în ceea ce privește faptul că trebuie să fim eficace și eventual uh, să avem și o eficacitate mai mare în ceea ce privește combaterea paradisurilor fiscale. Acum, trebuie să vedem dacă ceea ce am făcut noi în ultimii ani nu a avut niciun efect. E bine, unul nu cred asta. Însă nu apăr neapărat ceea ce, ceva ce am făcut eu personal, nu am fost eu aici implicat, însă cred că Parlamentul European se poate mândri cu faptul că s-au făcut totuși progrese. Acea listă neagră despre care vorbeați dumneavoastră a îmbunătățit totuși situația. Și pot să vă confirm uh, un lucru în mod indirect, în calitate de fost ministru de externe. Deci trebuie să vă spun că în multe țări din lume acel soft power pe care l-a dus lista neagră a Uniunii Europene, se face, acea putere se face resimțită, vă spun. Funcționează și modifică atitudinile în multe state membre care au regimuri fiscale foarte, foarte agresive și foarte... Dar trebuie să facem mai multe și trebuie să acționăm, bineînțeles, împreună. Domnule Gentiloni, da, nu erați milionar, însă era vreo 110.000 de euro totuși la Amazon, cu totul vreo câteva sute de mii de euro. Eu cred că asta nu va, va descuraja să acționați pentru a reglementa aceste companii pe viitor. În al doilea rând, o miza coerenței. Dumneavoastră spuneați că veți uh, sancționa acele state care sunt uh, pe lista paradisurilor fiscale. Însă ce se întâmplă cu statele membre UE cum ar fi Irlanda sau Luxemburgul, cum anume poate fi Uniunea Europeană credibilă când, iată, aici în sânul ei sunt printre cele mai dure paradisuri fiscale și ca să reacționez la ce spunea colegul meu înainte. Țările care blochează nu sunt țările mari, ci unele mititele, cum ar fi Luxemburgul sau Irlanda. Deci vedem că Uniunea Europeană se transformă practic aici într-o cursă uh, pentru concurența fiscală. Fiecare țară vine cu metode din ce în ce mai ingenioase pentru a avea astfel de practici nocive. Deci cum veți pune capăt acestor practici fiscale nocive și sunteți gata pentru a avea o rată minimă de impozitare a companiilor în Uniunea Europeană și sunteți gata să cereți ca statele membre UE să fie examinate conform acelorași criterii ca și statele terțe. Și o întrebare bonus, vorbind acum de blocaje la Consiliu. Avem problema transparenței fiscale. Veți debloca raportarea publică țară cu țară? Vă mulțumesc! Je crois qu'on peut pas accepter. Cred că nu ne putem permite să acceptăm ideea unei concurențe fiscale agresive între țările europene. E o realitate, din păcate realitate pe care nu putem să o acceptăm. Trebuie să facem mari eforturi pentru a remedia situația. Deci acea rată minimă de impozitare a companiilor e o, una din soluțiile posibile. Știți foarte bine că acest proiect nu a demarat în totalitate la Consiliu. Însă cred în același timp că opinia publică între timp s-a mobilizat foarte mult și Parlamentul European de asemenea s-a mobilizat și din punctul meu de vedere comisarul pentru afaceri economice, dacă va fi confirmat în funcție, are și el un angajament clar în acest sens. Deci împreună cred că vom putea găsi soluții. Vă mulțumim! Acum trecem la cea de-a doua rundă de întrebări Vă rog frumos să respectați timpul alocat fiecăruia. Deci vă rog să respectați un minut pentru întrebări. Acum urmează domnul José García Margallo y Marfil de la PP. Presidenta, bienvenido. Mulțumesc, domnule comisar de senat, bine ați venit. Ați vorbit despre încetinirea economică. Uh, și unii chiar ar spune că e vorba de ceva mai grav, că ne așteaptă o criză care nu va fi o criză de cerere ca cea Lehman Brothers, ci o criză a ofertei, determinată de factori pe care îi știți foarte bine ca ministru de externe, uh, probleme între China și relațiile între China și SUA, uh, războaie comerciale, războaie tehnologice, Brexitul și posibilitatea de a avea și probabile consecințe ale acestea. S-ar putea ca singurul tratament să fie reformele structurale, dar pe termen uh, mediu, în conformitate cu ce spune Cristin Lagarde și ce spune uh, domnul uh, Draghi, fiindcă uh, Lagarde este, seamănă foarte mult cu Draghi, trebuie să existe flexibilitate în uh, politica bugetară. Și vreau să vă întreb, cât timp credeți că putem să mai mergem mai departe cu rata dobânzii atât de scăzută, și fără să se afecteze sistemul bancar, când vorbim despre flexibil, um, flexibilitate, nu se includ efectele statistice în, în ceea ce privește investițiile în unele sectoare, schimbările climatice, asistența pentru uh, sectorul digital. Care sunt reformele structurale care ar trebui să se adauge acestor politice sau um, care uh, ne vor uh, ajuta să rezolvăm aceste probleme? Eu vreau să vă spun că eu am fost eu am fost unul dintre cei care l-au, care l-au sunat pe Marcus Ferber. Nu o să uh, vă spun ce am spus, dar, mă rog, uh, despre dumneavoastră, dar vreau să vă spun că eu am fost unul dintre cei care l-au sunat. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Margalio. Din păcate nu pot să vă răspund în spaniolă. O să vă răspund în engleză. Da, am vorbit mai devreme de previziunea, prognoza din noiembrie. Fiindcă asta este un uh, punct de cotitură pentru noi. Uh, toată lumea analizează prognozele diverselor instituții din lumea întreagă și știm că um, avem o încetinire economică gravă, iar această încetinire economică um, ar trebui să, ar putea, mă scuzați, să aibă un uh, um, efect uh, mai lung decât uh, prevedeam noi acum șase luni sau acum un an. Dar, oricum, nu putem să ne bizuim numai pe politici monetare. Discutăm și politici monetare, decizii de politici monetare. Da, nu comentez eu deciziile BCE din capul locului. Din capul locului nu fac eu comentarii privind deciziile BCE. Dar uh, știm și aici cred că, cred că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă, că nu sunt suficiente numai politicile monetare pentru a face față unei situații dificile sau uh, unei încetiniri de durată încetinirea creșterii economice. Nu vorbesc de recesiune, ci de încetinirea creșterii economice. Ceea cu ce ar trebui suplimentate aceste politici, poate o politică fiscală mai bine coordonată, investiții și reforme structurale. Este interesant că la ultimul summit european, una dintre deciziile luate s-a referit la acest instrument bugetar pentru convergență și competitivitate cu scopul de a încuraja reformele structurale. O să vedem cum va fi finanțat acest instrument și cât de eficient va fi, dar obiectivul este clar și se îndreaptă în direcția despre care ați vorbit dumneavoastră. Mai aveți o întrebare suplimentară? Nu știu, ce ați visat azi noapte, dar uh, v-ați referit mai multe ori la 27 de bugete. În continuare este 28. S-a vorbit despre frauda fiscală uh, și uh, acum în contextul Brexitului și și vămi și uh, Irlanda, care este o problemă în sine. Ar fi uh, un precedent pe care l-ar folosi guvernul britanic pentru relațiile viitoare între Marea Britanie și uh, Uniunea Europeană așa cum uh, a declarat uh, guvernul, a zis că vrea să creeze un Singapore uh, de partea cealaltă a canalului. Și um, am, s-a vorbit și despre paradisurile fiscale. Vreau să vă spun foarte clar. Avem aici unul lângă noi, Gibraltarul. Acolo nu, e, nu se impozitează bogăția, vânzările Există uh, și impozite zero, iar uh, impozitele sociale sunt uh, de 10% și dar nu se aplică decât anumitor tranzacții, de fapt niciunei tranzacții. Și asta înseamnă o diferență de venituri considerabilă între Spania și uh, și Gibraltar de 1 la 6. Vreau să vă întreb ce veți face în legătură cu paradisurile fiscale și ce veți face dumneavoastră de fapt ca în ceea ce privește vi- relațiile viitoare între Marea Britanie și restul Uniunii Europene să nu se uh, stabilească un regim fiscal care să reprezinte un mare pericol pentru trezoreria și pentru finanțele Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Da, ar trebui să fie limpede din uh, punctul nostru de vedere că dacă va avea loc un Brexit fără acord, Marea Britanie va deveni o țară terță pentru noi. Nu ne dorim asta, nu ne-am dorit asta, nu asta am uh, planificat noi, dar s-ar putea să se întâmple și s-ar putea să fie decizia autonomă a Regatului Unit. Vom vedea. Am uh, văzut cum se derulează dialogul între mm, Juncker și premierul britanic. Uh, eu vreau să spun două lucruri în ceea ce ne privește. În primul rând, uh, chestiunea frontierei cu Irlanda. Nu va fi o frontieră fizică, ci va fi reglementată de anume acorduri. Nu putem crea o nouă problemă uriașă în Europa după Brexit în Irlanda. Și în al doilea rând, mi-amintesc ce probleme am avut când am avut acordul cu premierul May în ceea ce privește Gibraltarul. Până atunci s-a ajuns la un acord uh, într-un fel sau altul, deci un acord între guvernul dumneavoastră și uh, Marea Britanie și Uniunea Europeană, e bine, un astfel de acord ar trebui să mențină în picioare aceste angajamente la care s-a ajuns. Domnul Schuster de la SCD. Gentiloni. Mulțumesc, domnule Gentiloni. Uniunea economică și monetară, aici mă vedeți, Uniunea economică și monetară vine cu o orientare foarte restrictivă în ceea ce privește politica financiară și economică. Consolidarea bugetară și respectarea unor obiective de îndatorare sunt elementele centrale. În orientările dumneavoastră politice, Ursula von der Leyen a vorbit despre o planificare a durabilității economice europene cu investiții de sute de miliarde de euro ce ar trebui mobilizate astfel. Este o sumă impresionantă și aceste investiții nu vor veni doar din sectorul privat. Ba din potrivă, sectorul public va fi cel care va juca, din punctul meu de vedere, un rol cheie aici, în așa fel încât eșecul de piață să fie uh, contracarat și să fie stimulate investiții pentru durabilitate și pentru combaterea schimbărilor climatice. Sunteți de acord când spun că acordul uh, de mediu european, European Green Deal, trebuie să prevadă atât investiții publice cât și investiții private și o strategie pentru înlocuirea combustibilor fosili, plus o propunere în ceea ce privește niște obligațiuni ecologice? Nu trebuie oare să ne uh, axăm și pe uh, o verificare a ciclului economic european actual? Mulțumesc! Uh, well, thank you, Honorable Schuster. Mulțumesc, domnule Schuster. Da, Green Deal-ul european este o prioritate uriașă pentru noua comisie. Președinta aleasă von der Leyen a spus uh, foarte clar ce înseamnă acest acord și personal eu sunt de acord cu domnia sa. E vorba de un trilion, o cifră absolut impresionantă de acord cu dumneavoastră. Cred că vom lucra din greu cu domnul vicepreședinte Timmermans, cu domnul vicepreședinte Dombrovskis, pentru că trebuie să creăm un mediu propice în care să mobilizăm capital privat, evident, dar cred că pentru a obține un asemenea angajament e necesar să adăugăm investițiilor publice și fonduri investițiilor private, mă scuzați, și fonduri publice. Și să se facă și investiții publice. E planul pentru Europa durabilă, plan de investiție, Sustainable Europe Investment Plan, care va porni în paralel cu Invest EU, iar Invest EU va oferi planului de durabilitate uh, o componentă foarte importantă și va aduce contribuția pentru că Ideea este ca InvestEU să fie un hub, să aibă o funcție de hub și astfel să contribuie la noi proiecte capabile să aibă o participare puternică de capital. Ar trebui să continuăm activitatea în așa fel încât să definim standardul pentru obligațiunile ecologice, green bonds, este unul din obiectivele noastre în viitorul apropiat. Să știți că munca e deja în curs. Întrebare suplimentară? Da, mulțumesc. O implementare de succes a unei strategii de investiție presupune să facem și transformarea ecologică a economiei. Asta ar însemna să fie schimbată și situația competitivității economice față de uh, actorii externi. Uh, pentru a avea condiții egale de concurență, e important să existe o ajustare la frontieră cu o taxă, așa cum a spus Ursula von der Leyen și a conferit această sarcină noii comisii, de altfel. Și atunci, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie elementele cheie ale unei asemenea taxe de ajustare fiscală la frontieră? Mulțumesc! It's, uh, uh as I said, is it... După cum vă spuneam, este o muncă în curs acum la serviciile ECFIN pe acest subiect. Mesajul este foarte clar. Capitalul de investiție este în creștere, disponibilitatea lui uh, în creștere în lume, cu un anumit obiectiv, mai ales în ceea ce privește investițiile cu un obiectiv de mediu. Așa că aici e vorba despre capacitatea de a oferi um, un reper cu obligațiunile noastre ecologice, ceea ce va fi foarte apreciat pe piață și acest lucru va fi perceput într-o manieră pozitivă și favorabilă de către investitori. Ar fi ciudat, de exemplu, ca Uniunea Europeană să absenteze tocmai din acest domeniu, care acum e foarte pozitiv la capitolul capital în lume. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, vreau să vă anunț că deja avem o întârziere de 15 minute. Insist să mențineți uh, și să respectați timpul alocat. Urmează Gilles Boyer, Renew Europe. Oui, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Aici sunt. În... în timpul ultimei campanii electorale am fost foarte surprins să fiu întrebat adesea de concetățeni uh, ce se întâmplă cu armonizarea fiscală în UE. Eu credeam că e un subiect tehnic, însă nu, e un subiect cu mare încărcătură politică care îi mobilizează și îi preocupă mult pe cetățeni și dacă e să văd ce treabă colegii, deci nu doar în Franța există această preocupare. Cu toții suntem de acord că reacția UE nu este la înălțimea ceea ce se întâmplă. Cetățenii sunt afectați negativ și problema e votul prin unanimitate, așa cum s-a spus deja. Bineînțeles că trebuie să <laughs> ai unanimitate pentru a renunța la unanimitate, iată paradoxul, și nici măcar aici, între noi, nu cred că am avea unanimitate pe acest subiect, însă mulți dintre noi ne dorim ca acest mandat să fie un mandat în care să se facă progrese concrete. Și am învățat întotdeauna în viață că atunci când te confrunți cu o problemă complicată, că, pe care nu o poți uh, rezolva nici într-un minut sau două, e bine, trebuie să fragmentezi problema respectivă în niște sarcini mai mici care sunt mai accesibile. Deci întrebarea mea pe acest subiect e care e prima acțiune concretă pe care o puteți propune pentru ca mandatul nostru, pe care sper să-l desfășurăm împreună, să fie marcat de un progres concret aici în uh, beneficiul cetățenilor europeni. Uh, bon, merci. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule Boaie. Așa cum a spus și dumneavoastră, da, trebuie să decidem în unanimitate, să renunțăm la unanimitate. Aparent, e foarte greu. Nu, aparent, chiar e dificil, chiar e foarte dificil. Însă, în remarcile mele de la început, spuneam că e nevoie de un efort politic extraordinar și doar prin un efort politic în sprijinul cetățenilor uh, și mm, cu sprijinul celor implicați și printr-o conștientizare a celor țări care au o poziție diferită. Deci doar așa putem avansa. Articolul 116 e puțin diferit, deoarece dacă Există niște condiții juridice clare. Ehm, nu e neapărat mai ușor, însă e cel puțin mai clar. Însă în clauzele pasarele, pasarele trebuie depus un efort politic enorm și vă voi da un mic exemplu, dacă îmi permiteți. Și asta ar fi una din primele inițiative pe care aș, aș lua-o eu. Când Consiliul European a hotărât să nu uh, introducă o taxă digitală, cele trei țări care nu erau de acord, care se opuneau, au spus că nu se opuneau în general aceste idei, însă că vreau să vadă, să aștepte, să existe un consens la nivel internațional. Ceea ce se va vedea în următoarele luni, de altfel, și atunci uh, Uh, vom uh, revedea din nou această poziție în anul 2020. Acum câteva secunde pentru încă o întrebare. 30 de secunde. Vreau doar să spun că ați evocat negocierile internaționale pe acest subiect în G20 și la OCDE și spuneați că, bineînțeles, Uniunea Europeană nu va avea o poziție puternică la aceste negocieri decât dacă face front comun. Deci deja noi între noi să ajungem la o poziție comună. Și mulți dintre noi vom fi foarte vigilenți în următoarele luni cu privire la acest subiect. Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru vigilență în, din postul pe care cred că îl veți ocupa. Da, da, vom încerca să o facem. Să fim vigileți în modul cel mai bun cu putință. Eu cred că avem acum uh, ceva șanse în plus uh, la negocierile OCDE mai ales. Mult mai mult, ceva mai multe șanse decât acum câteva luni. Nu sunt uh, optimist pe deplin, însă totuși există motive de speranță. Sunt mai, pe, mai puțin pesimist decât acum câteva luni, ca să fie exact. Deoarece discuțiile dintre statele europene și SUA a, au progresat și există câteva mici a, portițe pentru a găsi o soluție. Mulțumim acum José Manuel Fernandez de la Comisia de Ocupare din partea grupului PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domn comisar desemnat, noastră vă ocupați alături de comisarul de ocupare cu prevenirea impactelor negative asupra ocupării rezultate din urma, în urma șocurilor interne și externe la nivelul statelor membre. S-a vorbit uh, despre acest uh, sistem de reasigurare a șomajului în Uniunea Europeană. Trebuie să fim ambițioși, dar, dar și nu asta a fost foarte limpede în ceea ce privește poziția dumneavoastră. Până la urmă, acest sistem uh, trebuie să fie, um, să vină din subvenții sau uh, să reprezinte subvenții sau credite acordate statelor membre sau uh, un amestec între aceste două posibilități. Și apoi, este pentru toate statele membre ale Uniunii Uniunea Europene sau este destinat statelor membre din zona euro? Și încă o întrebare. Uh, ce cerințe trebuie să îndeplinească statele membre pentru a avea acces la acest uh, sistem de uh, uh, reasigurare pentru șomaj. Mulțumesc, domnule Fernandes. Sarcina care mi s-a încredințat mie în scrisoarea de misiune este este conceperea acestui sistem. Nu voi reuși să <laughs> finalizez această sarcină în audirea noastră, fiindcă lucrurile nu sunt uh, atât de lesne de rezolvat. Uh, ați uh, ridicat deja unele dintre problemele care vor trebui soluționate am spus deja ce nu ar trebui să fie acest instrument, nu să nu fie transfer permanent sau să nu se, să nu se slăbească reformele structurale sau un mecanism de rambursare automată. Apoi vom discuta cele două sau trei chestiuni pe care le-ați ridicat dumneavoastră acum credite sau uh, um, sprijin uh, financiar la buget, subvenții. Mai ales în dat fiind situația piețelor financiare, creditarea, împrumuturile reprezintă un uh, instrument mai uh, slab decât uh, sprijinul financiar direct uh, acordat la buget, dar astfel de subvenții trebuie să fie finanțate puternic. Uh, Fiindcă dacă avem, ne confruntăm cu șocuri externe relevante în mai multe țări, atunci, pentru, atunci acest uh, sprijin bugetar trebuie să fie unul de proporții și nevoie de fonduri aferente. La ora actuală se studiază posibilitatea, și ne referim la acest lucru în definiție, deci posibilitatea de a avea un sistem inițial pe bază de credite și apoi o perioadă de tranziție către, uh, către un sistem care oferă subvenții financiare, asistență financiară directă bugetelor. Și o să vă spun mai multe în următoarele săptămâni, fiindcă acum sarcina mea este de a stabili această definiție rapid și vom face acest lucru împreună. Mulțumesc! Veți urma metodologia comunitară pentru concretizarea acestui sistem european de reasigurare pentru șomaj. Dacă lucrurile stau așa și dacă va fi vorba de împrumuturi, atunci trebuie să existe o garanție la nivelul bugetului. Iar întrebarea este care este suma uh, acestei garanții. Dacă ar fi ajutor de stat uh, la buget și acolo trebuie să fie vorba de o sumă, iar întrebarea este dacă această sumă uh, a fost deja stabilită, dacă, sau a fost stabilită o limită? Dumneavoastră v-ați răspuns singur întrebării adresate, fiindcă ce trebuie să definim uh, înseamnă că în cazul acestui unui sistem pe bază de credite sau în cazul unui sistem pe bază de uh, asistență financiară la buget, uh, consecințele diferă în funcție de acest sistem. În primul caz, consecințele sunt mai ușor de gestionat, să zicem așa. În al doilea caz, uh, dacă am avea asistență financiară directă, trebuie să fie discutate aceste consecințe în cadrul uh, cadrului financiar multianual, de pildă, fiindcă trebuie să uh, existe o mm, rubrică de finanțare în cadrul financiar multianual. Deci asta va fi uh, va fi în câteva săptămâni uh, un element care se va regăsi în definiția acestui sistem și în definirea consecințelor care rezultă de pe urma metodei alese. Mulțumesc! De la S și de Ero. Ero Domnule Gentiloni, aveți un CV politic impresionant și vă așteaptă niște sarcini grele, dar CV-ul dumneavoastră vă avantajează. Impozitarea este un subiect principal aici. Și pe mine m-au sunat uh, oamenii și au cerut ca Uniunea Europeană să meargă mai departe în domeniul impozitării. Deci, uh, Trebuie ca toată lumea să plătească impozite așa cum trebuie. Din acest punct de vedere, o taxă digitală este esențială, după cum s-a mai uh, spus astăzi aici. Puteți să spuneți care sunt prioritățile esențiale în ceea ce privește impozitările, mai ales impozitarea giganților din domeniul tehnologic și a corporațiilor și care credeți că va fi rolul dumneavoastră în negocierile internaționale în ceea ce privește impozitarea digitală? <clears throat> well, thank you, honorable. Vă mulțumesc, domnule Heinaluma. Obiectivul este clar, zic eu. Și anume, revoluția digitală, pentru prima dată, a făcut să se ajungă într-o situație în care nu mai putem accepta status quo-ul. Se creează valoare și asta în mod frecvent prin date, datele noastre personale, dar nu sunt percepute impozite, de exemplu, acolo unde valoarea este creată. Astfel, eu consider că această situație este complet inacceptabilă. După anumite dificultăți interne între statele membre, s-a hotărât uh, să fie implementată propunerea Comisiei. În propunerea Comisiei noi am hotărât să luăm ce e mai bun din discuția internațională, de exemplu de la G20 sau de la OCDE. Și când s-a terminat acest exercițiu, cumva s-a luat o strategie de ieșire în fața dificultăților. Dar acum iată că îngrijorarea a apărut. E o îngrijorare reală, mai ales venind dinspre SUA. Și există disponibilitatea de a găsi un compromis la OCDE. Europa joacă un rol foarte relevant în această situație. Și sunt mai degrabă optimist că vom găsi o soluție la nivel global la anul. Întrebare suplimentară? Da, domnule Gentiloni, în răspunsurile dumneavoastră scrise spuneați că dacă nu, dacă nu va exista un acord internațional, veți face o propunere europeană cu privire la o taxă digitală. Deci cum uh, facem? Putem să așteptăm uh, rezultatul negocierilor internaționale sau să așteptăm mai degrabă o propunere din partea Comisiei deja la anul, în 2020? Programul meu este foarte clar. Dacă nu rezultă un consens până la anul, atunci va veni propunerea europeană. Asta înseamnă că undeva prin al treilea trimestru al anului viitor vom lucra la această propunere, dar nu ne vom pripi nu ne vom apuca deja din timpul dezbaterii internaționale. Însă, mi-au un angajament foarte serios față de acest subiect și intenționez ca propunerea noastră să vină la anul în absența unui consens internațional. Mulțumesc! Mulțumesc, Ernest Urtasun de la Verzi. Gentiloni, gracias eh, por su presencia aquí. Mulțumim, domnule Gentiloni, pentru prezența dumneavoastră aici. Da, suntem uh, practic în pragul unei uh, încetinire a economiei și dumneavoastră știți că trebuie să o facem asta fără să avem mecanisme de stabilizare și cu niște reguli care au dus la erori mari în politica monetară și s-ar putea să existe riscul uh, să se facă din nou aceleași greșeli. Însă, în ciuda acestor lucruri, trebuie avansat pe calea reformelor și dumneavoastră spuneați că trebuie revizuit 2-pack și 6-pack ceea ce e bine. Aș vrea să știu ce credeți despre faptul că recent uh, Consiliul Fiscal European a spus că normele noastre sunt clar prociclice. Și uh, președintele Consiliului de Guvernatori al BCE-ului a declarat același lucru aici, la Econ. Credeți că actualele reguli uh, au deci, uh, această abordare părtinitoare prociclică și ce fel de revizuiri trebuie să facem la 2-pack și 6-pack pentru a evita acest efect prociclic care clar există. Mulțumesc! Well, the risk of uh, procyclical Riscul de a avea un efect prociclic uh, e foarte clar. Consiliul Fiscal European de asemenea a declarat că există acest risc și a făcut-o foarte clar. Acum, ceea ce va trebui să se discute la sfârșitul revizuirii uh, în curs, care se va încheia pe la jumătatea lunii decembrie, deci revizuirea la 2-pack și 6-pack, ceea ce trebuie trebui să se discute este calea de urmat. Trebuie să vă spun că personal am apreciat filosofia pe care a avut-o Consiliul Fiscal European. Deci ei vor ceva simplu, ușor de pus în practică și cu efect anticiclic. Și bineînțeles, trebuie să se țină cont și de obiecțiile făcute în această dimineață în legătură cu niște elemente prea complicate și prea discreționare din pactul de creștere și de stabilitate, din regulile de la pact. Însă trebuie să știm că decizia cu privire la calea de urmat după revizuirea la Tupac și Sixpack se va lua de către Colegiul Comisarilor și de către instituțiile europene și nu va fi o decizie ușor de luat. Asta e clar. Întotdeauna eu am pus accentul pe termenul ambiție. Deci mi-aș dori foarte mult să avem uh, niște reguli mai simple, mai uh, anticiclice, mai ușor de pus în practică. Asta mi-aș dori eu, însă, bineînțeles, respect și opiniile care spun că trebuie să fim precauți, deoarece putem soluționa aceleași probleme și cu anumite instrumente de interpretare, fără să deschidem uh, Um, fără să recurgem la modificări legislative, însă asta se va hotărâ până la sfârșitul acestui an. Întrebare de follow-up. Dumneavoastră va trebui să vă ocupați de construirea unei dinamici politice care să meargă în această direcție, așa cum își dorește și Comisia Econ. Uh, da, regulile sunt importante. E importantă de asemenea și procedura de dezechilibru macroeconomic pe care o menționați foarte inteligent în răspunsurile înscris. În trecut uh, nu prea s-a aplicat această procedură, s-a aplicat în mod asimetric. Prin urmare, aș vrea să știu cum credeți că poate funcționa mai bine uh, această procedură de dezechilibre macroeconomice. Gândiți-vă, de exemplu, la ce se întâmplă în sectorul uh, imobiliar. Deci ce idee ați putea avea cu privire la acest element? Uh, yes, the analysis of macro Analiza dezechilibrelor macroeconomice a fost foarte utilă. Deoarece ne-a permis deoarece le-a permis atât Comisiei Europene cât și statelor membre să aibă niște indicii um, și să stabilească după aceea niște orientări, nu doar în legătură cu chestiunile ce țin uh, în mod tradițional de sectorul financiar, ci și alte chestiuni. Sectorul imobiliar, de pildă, situația sectorului de sănătate. Aceste condiții sunt fundamentale și cred că ar trebui să le consolidăm în viitorul apropiat. Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Francesca Donato de la grupul ID. Eh, I will speak... Mulțumesc, am cerut să vorbesc italiană. Eh, onorevole Gentiloni, Stimate domnule Gentiloni, în răspunsurile înscris la chestionarul Parlamentului, v-ați luat angajamentul să stabiliți o agendă de politici economice în sprijinul creșterii economice, prin găsirea unui echilibru corect între durabilitate și gestionarea fiecarei probleme în termen scurt, prin uh, procedura adecvată și prin flexibilitatea oferită de reguli europene. Ce, la ce vă referiți când vorbiți de flexibilitate adecvată? Ce parametri, ce variabile veți avea în calcul când veți acorda sau nu flexibilitate bugetară unui stat membru? Veți aplica în continuare actualele criterii care sunt politice și veți, uh, veți oferi mm, anumite posibilități acelor guverne care au o poziție, mm, să zicem, mm, favorabilă poziției dumneavoastră sau veți ține cont de nevoile de creștere și de investiții pe care le au fiecare stat membru în parte? Vă mulțumesc, doamnă Donato. Flexibilitatea vine și cu regulile ei. Adică sunt niște reguli fiscate, stabilite într-o comunicare a Comisiei, reguli uh, deci care au actualizat pactul nostru de creștere și de stabilitate. Știm care sunt parametrii fundamentali prin intermediul cărora în cadrul dialogului, bineînțeles necesar între Comisie și guvernele statelor membre, se definesc uh, termenii acestei flexibilități. În cadrul acestui dialog sunt esențiale planurile naționale de reformă prezentate de guvern. Sunt de asemenea fundamentale investițiile. Știți că există o clauză specifică care se referă la investiții. De asemenea, sunt fundamentale așa numitele circumstanțe excepționale prin care un stat membru s-ar putea să treacă din cauza unor evenimente neprevăzute, extraordinare. Eu nu cred că atunci când ne gândim la această flexibilitate ar trebui să ținem cont de un element politic discreționar dominant. Deci nu asta ar trebui să se impună. Îmi închipui că dumneavoastră sunteți de o altă părere, însă în ceea ce mă privește, dacă voi fi confirmat în funcția de comisar economic, eu cred că acest criteriu al flexibilității trebuie să se inspire din orientările care sunt definite clar în sistemul nostru. Follow-up? Yes. O întrebare, doamna Donato. Pentru a relansa creșterea economică în zona euro, ați reamintit pe bună dreptate că trebuie adoptate politice expansioniste și uh, să avem cheltuieli publice productive. în țările care au o mare datorie publică ca Italia trebuie să fie prudente. Asta li se spune pentru a respecta regulile bugetare din uh, Fiscal Compact. Însă, dat fiind că trebuie să investim pentru regiunile mai uh, mai, eh, care au un decalaj de dezvoltare, cum ar fi sudul Italiei. Veți stabili acea golden rule, regulă pentru investițiile în cercetare, pentru cofinanțările de la fondurile de eh, coeziune, pentru a deduce din calcul pentru pactul de creștere și stabilitate cheltuielile de investiții publice? Da, certamente, Deja astăzi putem spune că în cadrul dialogului din semestrul european cu fiecare stat membru, deci deja în acest dialog, prin ca clauza privitoare la investiții, deci se prevede aplicarea unei marje mai mari de flexibilitate um, pentru planurile de investiții publice. Introducerea așa numite Golden Rule, regula de aur, e o discuție în curs. Știți care este avizul Consiliului Fiscal European la care m-am referit? Acolo, în acel aviz, se prevede în mod explicit că pentru investițiile publice ce țin de atingerea unor obiective de mediu, deci se poate face asta. Deci e o chestiune foarte serioasă despre care vom discuta în continuare următoarele luni. Mulțumim! Are cuvântul acum domnul Rafaele Fito de la ECR. Mulțumesc! Aș vrea să revin la pactul de creștere și stabilitate. Pentru a vă întreba în mod specific dacă dumneavoastră credeți că ar fi util să se intervină cu privire la o chestiune ce are de-a face cu un element fundamental din bugetul european. E vorba de resursele alocate statelor membre, politica de coeziune mai exact. Doamna von der Leyen a declarat de mai multe ori că vor exista programe foarte importante de investiții pentru creștere și a vorbit chiar și despre revizuirea pactului de stabilitate. În funcție de această revizuire, vă întreb în mod specific dacă dumneavoastră considerați că e posibil să se deducă din calculul de la pactul de stabilitate investițiile și cota de cofinanțare atribuită de fiecare stat membru. Ceea ce e paradoxal e că pe de o parte se dă cu o mână, dar pe de altă parte uh, lucrurile sunt blocate, deoarece aceste resurse după aceea intră în calculul pentru pactul de stabilitate. Va trebui să facem niște opțiuni în ceea ce privește pactul de stabilitate. A spus-o doamna von der Leyen, a spus și dumneavoastră astăzi. Deci am putea avea vreo soluție mai specifică în legătură cu această problemă. E vorba aici până la urmă de combaterea inegalităților sociale și economice. Ma ah, Fitto... Domnule Fito, vă mulțumesc în primul rând pentru întrebarea făcută. Acum, e clar că nu vom pune acum în discuție dacă e legitim sau nu să se pună această problemă. La nivel european se discută deja de ceva timp despre ceea ce ne-ați adus dumneavoastră în vedere. Eu Ceea ce voi face acum, dacă îmi permiteți, e să vă semnalez uh, posibilitatea unui risc pe care nu ne-l putem permite noi, Comisia Europeană și instituțiile europene. Ne pildă să ne imaginăm că procesul de revizuire a regulilor noastre, deci vorbim în momentul de față despre revizuirea pachetului cu două măsuri și respectiv cu șase măsuri. Deci să nu ne închipuim că prin această revizuire se vor soluționa toate problemele care, în mod legitim, acum sunt pe agenda. Bineînțeles, cu opinii politice diferite și cu opinii diferite de la o țară la alta. Eu nu spun că mă opun aceste ipoteze pe care ați enunțat-o dumneavoastră. Ceea ce spun eu e că regulile noastre de la Pactul de Creștere și de Stabilitate dacă vom hotărâ să le modificăm din punct de vedere legislativ, va trebui să o facem selecționând foarte bine prioritățile noastre. Nu putem să avem așa ca o anghinare, de unde iei câte o foiță, câte o frunzuliță una cu una. Deci nu poți să iei diferitele elemente și să stabilești o felul de derogări în prea multe sectoare. Nu, trebuie individualizate prioritățile. S-a vorbit aici mult despre investiții pentru mediu, de pildă. Coeziunea, bineînțeles, este și ea foarte importantă, deci trebuie hotărâte prioritățile și și bineînțeles că va trebui să ne gândim la eventuală modificare legislativă a pactului de creștere și stabilitate. Deci e clar că la asta se va ajunge, deoarece dacă rămânem doar la o interpretare foarte clară, multe dintre aceste obiective pur și simplu vor fi uh, nerealiste. Deci nu vor mai intra în sfera uh, de aplicare a modului în care sunt interpretate regulile. Da, urmărind același fir și în lumina intervențiilor de astăzi, gândindu-le la diferitele reguli de stabilitate financiară din diferitele state membre și discuția pe care o, avea, o vom avea în acest domeniu. Mm, aș vrea să știu, nu credeți că ar fi mai bine ca în ceea ce privește flexibilitatea să intervenim uh, pentru a evita o flexibilitate care să fie utilizată în anumite state membre pentru cheltuieli publice care nu au niciun obiectiv uh, clar, definitiv. Deci să facem legătura cu ce spuneam eu înainte, dar să oferim flexibilitatea doar la anumite investiții ce țin uh, de chestiune de impactul de creștere și stabilitate. Ar trebui să avem aici niște declarații clare, deoarece s-ar putea să ajungem ca în diferitele țări să avem tot felul de propuneri care vor crește cheltuielile publice, dar nu vor primi, privi investițiile și astfel vom avea întotdeauna acele situații negative uh, bugetare și deficitare din zona euro, pe care din păcate le tot avem. Da, e drept că va trebui să ne concentrăm pe investiții, pe reforme structurale, pe ceea ce va duce la creștere economică. Și dacă ne uităm la bugetul din acești ani și la ce s-a făcut, bineînțeles că ne vom da seama că pactul de creștere și stabilitate a fost util să reducem deficitele și să evităm crize mai mari, însă nu a reușit să reducă suficient de mult nivelul de îndatorare și nu a reușit să înlesnească creșterea economică, investițiile și reformele structurale. Și tocmai de aceea, revizuirea în curs trebuie să aibă aceste obiective. Vă mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul domnul Siegfried Mureșar de la Comisia Bugete de la PP. Thank you, Madam President. Commissioner Designate, I would Mulțumesc. Domnule comisar desemnat, aș vrea să discut despre impactul deciziilor noastre asupra bugetului și finanțării Uniunii Europene, pentru că este foarte clar că după Brexit vom avea nevoie de resurse adiționale pentru a finanța prioritățile curente și cele noi. Este motivul pentru care avem discuții acum despre resursele proprii în Uniunea Europeană. Este mai importantă ca oricând. Ar trebui să conduceți munca în ceea ce privește introducerea unei um, taxe de ajustare fiscală la frontieră. Considerați că această taxă de ajustare la frontieră poate fi cuprinsă în resursele proprii ale Uniunii Europene? Și a doua întrebare este, Comisia a încercat, dar a eșuat mai de mult, să implementeze un sistem de resurse proprii. Ce veți face dumneavoastră diferit acum? Pentru că, mai mult decât oricând, e nevoie să vină succesul de la Comisie și cum veți convinge statele membre să facă progres pe acest subiect, iar tot revenind la uh, taxa de ajustare fiscală la frontieră, um, cum veți face în așa fel încât această taxă pe carbon să nu aibă efecte negative asupra industriei europene? Mulțumesc. Well, about uh, own resources. Ceea ce privește resursele proprii, nu sunt resursele mele proprii, glumește domnul comisar, pot spune două lucruri. Tarifele în Uniunea Vamală sunt fundamentale pentru resursele proprii. Se discută cum că 10-20% ar trebui să intre în capacitatea statelor membre sau în capacitatea Uniunii Europene. Se mai discută la TVA. Nu întrezăresc consecințe imediate ale deciziilor și reformelor noastre asupra TVA-ului în ceea ce privește resursele proprii, dar cu privire la noul instrument de resurse proprii, Sunt uh, potențiale noi resurse proprii care să vină din impozitare. De exemplu, în ceea ce privește taxa de carbon la frontieră sau în ceea ce privește baza comună consolidată de impozitare. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le luăm foarte în serios și să lucrăm la nivelul acestora, pentru că vom vrea să le avem la începutul CFM-ului. Nu e de la sine înțeles că această contribuție să existe deja în următoarele luni. Dar va fi un lucru pe care va trebui să-l discutăm împreună cu comisia dumneavoastră. Și vom încerca să fim rapizi și eficienți în ceea ce privește uh, taxa de carbon la frontieră, dar va trebui să definim niște elemente juridice, ceea ce nu este foarte simplu, după cum vă imaginați. Întrebare de follow-up. Da, vă mulțumesc foarte mult. Toate aceste dificultăți uh, sunt unele pe care le știm și tocmai de aceea spun că avem nevoie de mai mult acum. Uh, avem nevoie de un comisar capabil să convingă statele membre. Când ați vorbit despre portofoliul dumneavoastră, m-am gândit și eu la portofoliul de acțiuni și Amazon. Mă refer de acum la taxa UE digitală. O vedeți integrată și pe aceasta în resursele proprii? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, cu ce magnitudine? ce, cât de mult credeți că vor fi consolidate în viitorul buget resursele proprii? Sunteți comisar pentru economie, nu comisar pentru cultură sau viitorul Europei, deci aș aprecia un răspuns uh, mai concret. Mulțumesc! Uh, yes, my idea would be to have... Da. Ideea mea este să avem o bază mai puternică a resurselor proprii pentru că un buget uh, bazat doar pe uh, venitul național brut e interesant, probabil inevitabil, dar și slab pentru Uniunea noastră și pentru viitor. Deci trebuie să consolidăm resursele proprii Comisia precedentă a trasat trei căi de consolidare. Eu, uh, unul, mă voi concentra pe măsurile legate de portofoliul meu, cu toată hotărârea și determinarea politică pe care o pot avea. Deci asta vă pot garanta. Vă mulțumesc. Urmează acum uh, domnul Eroglu de la Renew Europe. Sehr geehrter Herr Gentiloni. Domnule Gentiloni, pentru mulți cetățeni și pentru mine, principiul uh, asumării răspunderii este foarte important, căci doar uh, cine acționează astfel este liber să-și asume propriile decizii și să gestioneze așa cum trebuie resursele. E valabil pentru viața privată, e valabil uh, pentru viața publică. Cine este scutit de răspundere se confruntă cu un risc, riscul hazardului moral și riscul asimetriei. La fel uh, se pune problema și în Uniunea Europeană. Deciziile și asumarea răspunderii trebuie să meargă mână în mână și anume într-un context de a face și economii și de a ne comporta cu bun simț cu uh, banii contribuabilor. Principiul no bailout trebuie să fie garantat. De aceea uh, spun aceste lucruri, el fiind consfințit în tratatul de la Maastricht. Întrebarea mea. Ce părere aveți față de principiul no bailout? O veți menține? I didn't heard the initial part of your... Îmi pare rău, n-am auzit întrebarea inițială a întrebării noastre, chiar începutul întrebării, pentru că uh, era o chestie de logistică, nu-mi uh, așezasem casca. Am auzit două treimi, dar nu și partea de început din întrebarea dumneavoastră. Da, la început menționasem că pentru mulți cetățeni și pentru mine personal e importantă asumarea propriei răspunderi să-ți asumi răspunderea față de felul în care gestionezi resursele. Și tocmai de aceea vă întrebam ce părere aveți despre principiul no bailout, adică uh, să nu existe recapitalizare externă. Da, împărtășesc acest uh, principiu. Și, de asemenea, cred că trebuie să ne asumăm cu toții răspunderea. Eu asta voi face în exercitarea mandatului meu. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Nici nu mai am altceva de adăugat. Întrebare de follow-up? Vreau să vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră introductiv. M-a bucurat foarte tare că ați menționat impozitarea. Impozitare în domeniul mediului, dar și taxa digitală. Antevorbitorul meu a, menținut, a menționat și el asta și a transmis sentimentul că în Europa și în plan internațional vreți să vă implicați în așa fel încât să găsiți o soluție la această problemă nouă în ceea ce privește pe giganții digitali. Puteți să faceți o declarație fermă încotro să meargă aceste impozite noi? Ele să fie plătite la nivel european sau mai degrabă la nivel național? Eh, ma l'impegno sì sarà uh, un impegno internazionale. Bineînțeles că va fi nevoie de un efort internațional aici și de un angajament internațional. Voi vorbi în engleză. It was a spontaneous reaction. A fost doar o reacție spontană în italian. Așadar, vor fi angajamente internaționale în ceea ce privește impozitarea digitală. Avem acum posibilitatea concretă de a găsi un rezultat. Până în urmă cu câteva luni n-a fost așa. Discuțiile au evoluat la OCDE și aș zice că se merge mai degrabă înspre o impozitare generală a marilor întreprinderi. Deci nu doar uh, platforme digitale, ci în general mari întreprinderi. Ceea ce, după părerea mea, este acceptabil, pentru că digitalizarea are loc în toate multinaționalele, nu doar în multinaționalele digitale. Și aici Europa poate accepta cu ușurință acest consens internațional. Mulțumesc. Pier Nicola Pedicini. Ecco, ecco, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat, pentru că ne răspundeți. Am citit că printre sarcinile pe care vi le-a încredințat doamna von der Leyen, deci nu voi reveni asupra investițiilor verde, însă se află și atingerea obiectivelor dezvoltare durabilă în ceea ce privește invest- cadrul de investiții durabile. În același timp, trebuie să garantați garantarea pactului de creștere și stabilitate. S-a spus asta de mai multe ori. Vă întreb, prin urmare, cum puteți elibera acele investiții ecologice pentru acele țări cu mari datorii publice care nu au marjă de a cheltui banii? Din punctul nostru de vedere, n-are rost să combați schimbarea climatică fără să contribui cu aceeași măsură pentru toate statele membre deci n-ar avea rost dacă ne-am gândit doar la posibilitatea de a cheltui acești bani într-o singură țară membră, dar doar în unele. Deci, deci trebuie să fim curajoși în ceea ce privește politicile actuale. Până acum s-a aplicat rigoarea. Uh, uitându-ne la parcursul dumneavoastră, dumneavoastră întotdeauna ați susținut o politică riguroasă, care, din păcate, din punctul nostru de vedere, a dus la un fel de criză, de recesiune în Uniunea Europeană. Însă chiar Uniunea a, avut, a înregistrat uh, dezechilibre mai mari și inegalități mai mari din cauza acestei politici riguroase. Deci ce credeți? Aceste politici de austeritate nu ar trebui revizuite care au făcut atâta rău în Europa și în alte locuri din lume de altfel. Vă mulțumesc, domnule Piedicini. Când se spune că regulile noastre, pactul de creștere și de stabilitate nu au reușit suficient de mult să încurajeze creșterea, investițiile și reformele structurale și să reducă datoria. E bine, acestea sunt cele trei limitări principale ale regulilor noastre. Când le analizăm, însă în același timp trebuie să analizăm și ce s-a obținut Eh, reducerea deficitului și s-au împiedicat eh, alte crize mai mari. Acestea fiind spuse, cred totuși că ar trebui să ținem cont de două lucruri. În primul rând, în orice caz, regulile noastre din pactul de creștere și de stabilitate deja prevăd posibilitatea de a stimula investițiile publice așa numita flexibilitate la investiții e deja inclusă în regulile noastre. Și în al doilea rând, să nu trecem din vedere încă un lucru și un argument care e valabil și pentru țara noastră, Italia. De foarte multe ori, dificultățile în ceea ce privește stimularea de investiții publice nu are o legătură directă de funcționarea regulilor uh, europene. Din păcate, în Italia, dar și în alte țări, există greutăți, dificultăți în a promova investițiile și în a le impune un ritm care să fie semnificativ. De multe ori problema asta persistă chiar dacă nu e impusă nicio regulă europeană. Încă câteva secunde. Dacă îmi permiteți, Italia e blocată, v-ați referit la Italia, e blocată de un mecanism european, dar și italian, care face ca datoria publică să crească. Deci trebuie să plătim așa de multe dobânzi încât suntem practic sufocați de datorie. Dacă ați avea curaj, în ce privință a intervenit? BCE-ul nu poate interveni pe piețele primare, dar trebuie eliberate totuși niște resurse enorme pentru o țară ca Italia, care are excede bugetar în fiecare an, însă nu, nu poate să profite de aceste posibilități economice. Eu vă respect uh, opinia, spune domnul Gentiloni. Însă eu cred că trebuie să ne facem datoria în ceea ce privește regulile europene. Acestea trebuie să fie cât mai eficace în ceea ce privește promovarea de investiții, însă din păcate nu întotdeauna acesta este obstacolul pentru a efectua investiții în mod eficace în statele membre. Acum are cuvântul doamna Gabriele Bischoff de la SND. Gentiloni, in the past... Domnule Gentiloni, în trecut uh, a existat un dezechilibru al politicilor sociale, de mediu și economice la nivel european, iar acum uh, este imperios să, să aducem guvernanța economică mai aproape de obiectivele sociale ale tratatului. Așa cum a subliniat și doamna președinte a Comisiei, doamna von der Leyen, a venit vremea uh, ca partea socială și partea de piață să fie aduse pe aceeași lungime de undă și vreau să vă întreb cum vreți să consolidați dimensiunea socială a semestrului european și ce veți face dumneavoastră pentru a avea mai multă uh, convergență în aval uh, pentru că e nevoie și ar fi nevoie de o propunere legislativă pentru a face față inegalităților sociale Uh, acordurilor colective și chestiunilor salariale. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Uh, eu, uh, unul, sunt foarte angajat și pe baza experienței mele ca premier, uh, cred că avem nevoie de cooperare cu partenerii sociali uh, în ceea ce privește deciziile noastre economice. Și împreună cu colegul uh, domnul comisar Schmidt vom duce mai departe acest angajament. În ceea ce privește regulile noastre, semestrul european în uh, ultimii ani uh, a început uh, să includă din ce în ce mai mult dimensiunea socială. Și asta s-a datorat mai ales decizii de la Göteborg privind pilonul social european. Și cred că acum această sarcină ar trebui să continue și mai departe și este clar în mandatul pe care l-am primit uh, că îmi revine sarcina de a integra obiectivele de, de dezvoltare durabilă ale ONU în cadrul procesului semestrului european. Așa cum știm prea bine cu toții, obiectivele uh, de dezvoltare durabilă au uh, o dimensiune socială foarte puternică, nu numai una de mediu. Și cred că asta va reprezenta un nou instrument favorabil priorității sociale pentru a-i oferi ponderea pe care o merită. Întrebare suplimentară? Mulțumesc! Totuși, cred că e nevoie de un instrument juridic mai ales uh, în legătură cu inițiativa privind salariul minim la nivel european, dar mă bucur că ați subliniat rolul partenerilor sociali. Vreau să vă întreb uh, ce veți face concret pentru a consolida rolul partenerilor sociali în cadrul semestrului european la nivel european și la nivel uh, național. Apropo, sunt de acord și eu cu propunerea privind salariul minim nu am uh, vorbit despre asta, fiindcă nu ține de competențele mele, dar eu voi sprijini acest lucru la Colegiul Comisarilor. Ce voi face eu uh, în ceea ce privește semestrul european în acest sens? Eu cred că se pune uh, aici și problema conștientizării publice. Trebuie implicați, deci partenerii sociali la nivelul statelor membre, în dialogul pe care îl vom întreprinde cu guvernele statelor membre. Iar asta va fi de ajutor acestui dialog și va fi de ajutor Uniunii Europene, va ajuta să înțeleagă mai bine deciziile pe care le luăm în cadrul semestrului european și efectul lor asupra statelor membre. Mulțumesc, domnul Niedermayer de la PPE. Thank you, uh, Mr. Gent- Mulțumesc, domnule Gentiloni. Eu uh, vă privesc uh, din spate, peste umăr. Cam asta face și Parlamentul din când în când. Permiteți-mi să revin la chestiuni de impozitare. Îl iau notă cu satisfacție de faptul că uh, în mare parte v-ați referit uh, în scris la, în răspunsul noastră la chestiuni de impozitare, de exemplu impozitarea digitală și vreau să vă întreb despre alte două propuneri care au fost uh, acceptate de fostul Parlament, baza consolidată comună de impozitare și reforma TVA-ului. Cred că sunt foarte importante pentru Europa și pentru economia pieței unice, dar sunt niște dosare blocate fără speranță la Consiliu. Ce pași veți întreprinde oare pentru a debloca aceste propuneri? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Niedermayer. Nici nu știu încotro să mă uit, să mă adresez sălii sau direct dumneavoastră. Bine. Mulțumesc, domnule Niedermayer. Așa este. Reforma TVA-ului și baza comună consolidată de impozitare sunt două elemente principale din uh, dosarul privind uh, impozitarea. În ceea ce privește TVA-ul, eu cred că în ultimul timp s-au luat niște decizii relevante, mai ales în ceea ce privește comerțul online. Iar implementarea acestei decizii va fi foarte relevantă pentru statele membre în viitorul apropiat. Apoi, propunerea generală de reformare a TVA-ului va fi un subiect pe care îl voi aborda și voi ține cont de faptul că reformele pe care le-am decis eh, recent impun anumite angajamente imediate din partea statelor membre. TVA-ul nu va fi prioritatea mea imediată, dar Probabil voi aborda subiectul cândva în 2020. După câteva semestre. Apoi, cu privire la celălalt subiect, nu e acceptabil să mai existe concurență internă de acest gen între statele membre. E vorba și de felul în care evoluează discuțiile în cadrul OCDE-ului, dar, în orice caz, eu unul nu voi aștepta nicio clipă și voi sugera să avansăm cu această propunere. O scurtă întrebare de follow-up. Mulțumesc, puteți conta pe sprijinul meu. În ceea ce privește follow-up-ul, e vorba de ajustarea fiscală la frontieră, foarte important uh, element pentru comerțul cu terțele state. Cât uh, credeți că va trebui să așteptăm uh, această propunere, fiind dat că, din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt foarte dificile și când credeți că vom vedea cel mai devreme o implementare? Cred că ar trebui să ne mișcăm rapid în ceea ce privește taxa pe carbon la frontieră. Cu toții cunoaștem care sunt constrângerile juridice și tehnice cu privire la acest subiect, dar asta nu înseamnă că trebuie să tot așteptăm. E vorba de niște măsuri de ajustare care pot fi compatibile cu normele OMC. Și trebuie să trecem la treabă imediat. Mulțumim, Jose Guzmao de la GUE, tot în spatele dumneavoastră. Mulțumesc, domnul președinte, domnule comisar de semnat. Sunt și aici în spate. Este foarte clar că Comisia Europeană a fost mult mai activă în ceea ce privește presiunea făcută asupra economiilor uh, cu deficit ridicat și cu datorie uh, foarte mare, mai mult decât cele care aveau un excedent și o marjă de manevră bugetară mai mare. Și uh, s-au cerut reduceri mult mai ferm decât încetinirea investițiilor. Asta nu înseamnă o inegalitate de tratament între state membre, ci uh, un, uh, o abordare uh, um, recesionistă mai degrabă și uh, avem uh, o avem, sistem, avem uh, dezechilibre sistematice uh, grave care nu sunt durabile pe termen lung și vreau să vă uh, întreb dacă veți exclude investițiile din uh, calculul uh, uh, de datorilor publice și ce veți face um, cu cazurile de excedent bugetar în afară de avizele anuale date în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Gușmau. Noi avem reguli și acestea nu se schimbă în funcție de mediul economic sau uh, ce, de ce se întâmplă la nivelul economiei mondiale. Dar um, asta nu înseamnă că, acest, că politicile noastre economice rămân neschimbate. Cu siguranță putem spune că ne-am confruntat cu o criză profundă acum 10 ani de durată, iar această criză profundă a generat uh, probleme de îndatorare uh, semnificativă în multe țări, iar asta a fost uh, una dintre problemele pe care încercau să le rezolve politicile noastre economice. Cred că am avut rezultate bune în ceea ce privește gestionarea deficitelor și în menținerea datoriilor la un nivel, de, la un nivel stabil, dar nu am reușit să le reducem suficient. Iar acum uh, ne confruntăm cu următoarea situație și o înțelegem din ce în ce mai bine. Deci ne confruntăm cu un uh, mediu economic diferit, pentru că creșterea economică încetinește și nu se știe în ce măsură încetinește și cât timp va dura această încetinire. Iar în această situație, cred că politicile noastre economice ar trebui să fie să fie orientate către creștere, către investiții și și, cel, și țărilor care au uh, spațiu fiscal ar trebui să li se ceară să-l folosească pentru a relansa creșterea economică. Asta nu înseamnă schimbarea regulilor, înseamnă adaptarea regulilor la schimbările situației economice din Europa. O întrebare suplimentară? Una dintre problemele economiilor îndatorate este că în fiecare an o parte din uh, veniturile fiscale care trebuie să fie plătită ajunge în alte jurisdicții fiscale în Uniunea Economică și Monetară, inclusiv uh, jurisdicții fiscale care corespund statelor membre. Asta se numește concurență fiscală, mă rog, eu i-aș zice concurență neloială baza unică de impozitare a uh, corporațiilor uh, dorea să rezolvă o parte a acestei probleme. Dumneavoastră considerați că această realitate reprezintă o problemă care se poate uh, încadra în articolul 116, deci ca să spun mai clar, doriți să aplicați articolul 116 pentru efectul de aprobare a bazei de impozitare unică a companiilor cu o rată minimă de impozitare? Da, am spus deja acest lucru și îl repet, nu uh, pot uh, accepta menținerea acestei situații de concurență agresivă în Uniunea Europeană pe baza uh, ratelor de impozitare a societăților comerciale diferite. Deci vom merge mai departe cu această propunere folosind toate instrumentele juridice pe care le avem la dispoziție avem probleme pe care, le, pe care le cunoaștem, dar avem și forța politică împreună. Comisia și Parlamentul vor, uh, nu vor precupeți niciun efort către acest scop. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Robert Bidron de la S&D, de la Comisia pentru Bugete. Madam Chair, I understood I was next on the list. Am înțeles că urma Mio pe listă. Uh, can you please, uh, that's, I have on the list as honorable Bidron. Pe lista mea apare domnul Bidron. Nu știu, mă uit și eu la listă. Bine, trecem la următorul. Damian Buselacher, de la Comisia de Bugete, din partea verzilor, sau nu? Nu, e slotul colegului nostru dar nu e domnul Bidron. Îmi pare rău, nu văd numele dumneavoastră. Sunt John Howarth din Regatul Unit, de la Comisia de Bugete. Lista a fost modificată. Îmi cer scuze în acest caz. Nicio problemă. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar desemnat, în scrisoarea de misiune, președinta Ursula von der Leyen v-a oferit sarcina de a crea și implementa un plan uh, de investiții durabile în Uniunea Europeană cu coordonarea viitorului program InvestEU și totodată comisarul Dombrovskis în mod simultan se va ocupa de coordonarea muncii în ceea ce privește planul de investiții durabile în Uniunea Europeană cu obiectivul de a, atin, de a obține un trilion de investiții în ceea ce privește clima în următorul deceniu. Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord parțial față de programul InvestEU în mandatul precedent. Cum uh, considerați că vor fi distribuite sarcinile și răspunderile între dumneavoastră și comisarul Dombrovskis în ceea ce privește planul de investiții durabile și care ar putea fi impactul și consecințele acestui nou plan asupra planului uh, sau programului Invest EU? Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește cooperarea, cred că în general ea se va derula în termeni buni cu domnul vicepreședinte Dombrovskis. Și, ca în multe alte situații, va trebui să ne coordonăm și pe acest subiect munca noastră. Avem două instrumente diferite. Odată avem programul InvestEU, Este un subiect pe care Parlamentul deja l-a discutat în negocierile pe cadrul financiar multianual. InvestEU se axează pe diferite priorități și cred că vom avea o puternică capacitate tehnică în acest hub de investiții, InvestEU. Ar fi deosebit de util să promovăm investiții și în planul european pentru dezvoltare durabilă. Vom lucra mână în mână. Dombrovskis, de exemplu, se specializează mult mai bine pe obținerea de capital privat în acest proiect de investiții durabile Știți că avem un obiectiv uh, foarte ambițios, acela de a obține un trilion de euro. Eu, unul, mă voi concentra mai tare pe definițiile uh, planului acestuia și pe promovarea programelor din InvestEU. Avem nevoie de diferite instrumente pentru a obține efectul de pârghie. Avem uh, nevoie de investiții numeroase în Europa pentru tranziția ecologică. Mulțumesc! Mulțumim! O întrebare suplimentară? Doamnă președinte, mulțumesc! E o, o întrebare suplimentară foarte simplă. Speranța mea este ca toate investițiile din programele europene să fie prietenoase cu clima și să fie investiții durabile. Și aș vrea să știu care credeți că sunt mecanismele cheie ca să ne asigurăm că într-adevăr așa va fi, atât în InvestEU cât și în celelalte programe. Avem o metodologie de verificare dacă se au în vedere obiectivele de mediu. Serviciile noastre analizează, de exemplu, dimensiunea de mediu a tuturor investițiilor. De exemplu, în ceea ce privește Invest EU, avem uh, investițiile din infrastructură și acolo există componenta cu privire la infrastructura durabilă, ecologică. Avem uh, investiții în mediu, uh, digitale, sociale, uh, în educație, pe infrastructură durabilă. Pretutindeni, dimensiunea de mediu va fi verificată printr-o metodologie clară. Mulțumim foarte mult! Damien Buselacher de la Bugete, din partea verzilor. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Gentiloni, aici sunt. Tinerii au fost foarte afectați de ultima criză financiară și economică și unii nu au reușit nici măcar să-și găsească un prim loc de muncă cu consecințe economice, financiare, dar și psihologice. Vreau să vă întreb cum rămâne cu primul uh, instrument financiar privind uh, competitivitatea și convergența. Uh, unele trăsături importante rămân neclare, mai ales în ceea ce privește dimensiunea și flexibilitatea. Veți permite să ajungă fondurile acolo unde este nevoie de ele și veți sprijini mecanisme speciale pentru ca instrumentul să îmbunătățească reziliența zonei euro și, în al treilea rând, credeți că acest mecanism ar trebui să ducă la stabilizare macroeconomică în egală măsură? Da, cred că propunerea care a fost confirmată la summitul european din iunie uh, a menționat acest nou instrument, uh, instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate, BICC, Acest uh, instrument uh, este relevant uh, și trebuie să fie finanțat cum trebuie și ar trebui să fie considerat un instrument de stabilizare în egală măsură. Știm că discuțiile privind instrumentele de stabilizare nu au fost niciodată ușoare la Consiliu, dar această propunere, după părerea mea, este foarte bine țintită. Ținta este consolidarea reformelor structurale și a convergenței și ar trebui să fie finanțată cum trebuie ar trebui să fie finanțat cum trebuie și să există o monitorizare adecvată. Iar acesta este angajamentul pe care mi-l asum eu ă, față de comisia dumneavoastră. Întrebare suplimentară? Care este rolul Parlamentului European, mai ales a Comisiei pentru Buget, în ceea ce privește instituirea guvern, criteriilor de guvernanță și de descărcare a acestui, a acestui instrument BICC și veți include și un criteriu de eficiență climatică în, uh, între criteriile de descărcare. Da, vom discuta împreună această, aceste criterii de guvernanță și prioritățile acestui instrument și, bineînțeles, prioritățile climatice vor fi avute în vedere cu toată seriozitatea. Mulțumesc! Are acum cuvântul Dragoș Păslaru de la Renew Europe. Thank you. Um, there seems to... Mulțumesc! Se pare că există un consens general în legătură cu faptul că reformele structurale sunt esențiale pentru competitivitate și rezistență la șocuri. Chiar și în cadrul semestrului european, implementarea acestora nu s-a făcut, a scăzut în, uh, în continuarea crizei. Deci, practic, există o lehamite de reforme acum. Nu mai există angajamente clare. Asta trebuie să se modifice acum. Nu mai putem avea business as usual, mai ales în țările care nu au moneda euro deoarece există niște legături clare între economiile UE. Deci e important să nu vedem uh, zona care nu e în uh, moneda euro, care nu are euro, ca fiind uh, undeva pe din afară și fără un impact clar costurile economice și sociale, da, se fac simțite pe termen scurt, însă efectele reformelor sunt pe termen lung. Gândiți-vă la reforme de învățământ, de eradicarea sărăciei, de investiții, dar nu trebuie să căutăm câștiguri doar pe termen scurt. Veți asigura această perspectivă, veți lua angajamentul să fiți un campion la reformelor structurale pentru a sprijini aceste eforturi și în țările care nu au moneda euro prin, pentru adoptarea programului de sprijin pentru reforme. Vă mulțumesc. Pizlaru, we, we will have... Mulțumesc, domnule Pizlaru. Comisia Europeană și Parlamentul vor avea de jucat un rol foarte important în ceea ce privește promovarea reformelor structurale. Va trebui să știm foarte clar că e vorba de o prioritate deoarece într-adevăr putem să facem față încetinirii economice prin mai multe mijloace. O, uh, um, open fiscal policy. Da, putem avea politici fiscale, însă reformele structurale rămân esențiale și practic rămân singura cale pe termen mediu pentru a recupera creșterea economică și prosperitatea. în toate sectoarele noastre de activitate și în uh, regulile noastre care vor trebui modificate, prioritatea va fi acordată reformelor structurale. În calitate de membri aleși ai Parlamentului, știm că la un moment dat apare această oboseală de, de a desfășura, de a întreprinde reforme structurale, dar asta nu are neapărat legătură cu regulile europene, ține de factori strict naționali. Instabilitatea, de exemplu, politică, motivele pe care le menționați dumneavoastră. Uh, de, deoarece e vorba aici de niște reforme structurale care nu au uh, urmările pozitive peste câteva luni, ci peste câțiva ani. Deci stabilitatea politică e în creștere, din păcate, în statele membre. Și asta nu face decât să uh, slăbească voința de a face reforme structurale. Iată un motiv în plus ca instituțiile europene să-și iau un angajament clar în acest sens. Și eu însumi îmi asum un angajament clar. Încă o întrebare de la domnul Păslaru. Ați menționat programul InvestEU de mai multe ori și vă mulțumesc pentru că ați subliniat importanța acestui program. Trebuie să venim cu o utilizare mai eficientă, mai flexibilă a bugetului european, deci fără atâtea constrângeri. Uh, în ceea ce privește componenta de asistență tehnică, pentru a îmbunătăți distribuția geografică și teritorială, pentru a asiguri o distribuire echitabilă a fondurilor respective, dat fiind că piețele financiare au un grad diferit de sofisticare la nivel european. Veți îmbunătăți? My answer is yes. Răspunsul meu este că da. Nu putem accepta ideea ca un astfel de plan atât de relevant pentru noi, și anume planul Invest EU, care se presupune că va duce la mobilizarea vreo 60, 650 uh, de miliarde, deci să se limiteze doar la anumite regiuni din anumite state membre. Deci nu ne putem permite așa ceva. Deci angajamentul pe care mi iau eu este să avem o distribuire dreaptă, echitabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene a sumelor care provin de la acest fond. Vă mulțumesc. Următoarea persoană și ultima este doamna Enica Gheri de la PP. Grație, președinte. permis să uh, Cu permisiunea dumneavoastră mă voi explica, exprima maghiar. maghiară. És ezzel kezdte felszólalását, hogy a hitelesség az nélkülözhetetlen. És kérem győzzön meg, hogy... Vă mulțumesc. E important uh, să fiți credibil uh, în uh, rolul dumneavoastră. Datorarea Italiei a luat amploare în timpul conducerii dumneavoastră. Eu îi reprezint aici pe cetățenii maghiari și consider că este inacceptabil ca 30 de miliarde de euro să fie scutite din datoria Italiei de către Comisia Europeană. Față de Ungaria, Comisia a scos artileria grea cu suspendarea fondului de coeziune. Alte state membre au scăpat ieftin când au apărut probleme cu disciplina bugetară. Comisia iar și iar a subestimat creșterea din Ungaria față de alte țare, țări. Tratamentul a fost unul uh, injust, cu o dublă măsură. Uh, Ungaria a făcut în 2018 reforme structurale și de atunci a intrat pe un curs de creștere. Întrebarea mea este, în calitate de comisar, veți milita împotriva dublei măsuri și uh, cine credeți că va putea juca rolul cel mai bun al celui care să facă verificările fiscale necesare? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Gheori. Spun cât se poate de clar că nu vom avea standarde duble în implementarea regulilor noastre. Este o chestiune de încredere. Înțeleg. Ați ascultat ce am avut de spus în această dimineață, puteți uitați la biografia mea și dincolo de orice este o chestiune de încredere. Acesta este angajamentul pe care mi-l asum, să nu fie dublă măsură. Și dacă vă uitați la realizările mele în timpul uh, guvernării în Italia, eu mereu am uh, apărat, chiar și în perioade în care n-a fost ușor în țara mea, regulile europene. Am făcut asta chiar dacă a fost nevoie să existe o atitudine pro-creștere. Asta a fost poziția mea întotdeauna. Deci nu, nu vreau să existe standarde duble față de nicio țară, iar încrederea unii în alții, e importantă să muncim pentru Uniunea Europeană. Întrebare de follow-up. Unió összszintű versenyképességére vonatkoznak. Hogyha felvizezzük a szabály... O altă îngrijorare se referă la capacitatea UE de a fi competitivă. Da, avem regulile, însă parcă la un moment dat investițiile au de suferit. Există țări care, în ceea ce privește șomajul, nu doar că au reușit singure să combată acest fenomen, altele însă nu și-au făcut temele acasă. Deci cei care își fac temele reușesc să o facă, dar alții nu. Și de aceea șomajul e ridicat în unele locuri. Prin urmare, trebuie să vedem cum anume putem interveni deci dacă nu reușim să garantăm locuri de muncă prin oferirea unor condiții mai prielnice companiilor, atunci uh, companiile respective vor delocaliza, vor pleca din UE și e în joc competitivitatea UE. Deci ce intenționați să faceți pentru ca aceste companii și competiția lor să nu aibă de suferit, în ciuda măsurilor prevăzute? Yes, we'll have many tools to do that. Avem numeroase instrumente să facem asta. De exemplu, cu acea uh, taxă mm, cu privire la carbon la frontieră, tocmai pentru uh, a nu avea un dezavantaj competitiv pentru întreprinderile noastre. Apoi mai e vorba despre o taxă uniformă a corporațiilor și multe altele. Dar n-aș fi atât de pesimist față de ceea ce am realizat până acum, de exemplu cu crearea de locuri de muncă și uh, cu soluționarea șomajului în ultimii ani. Da, problema există în continuare în câteva țări, inclusiv în țara mea, mai ales în anumite regiuni din anumite țări, dar dacă ne uităm uh, în urmă față de anii de criză, am obținut un progres pe care ar trebui să construim în așa fel încât să obținem rezultate și mai multe. Vă mulțumesc! Mulțumim! Vreau să mulțumesc membrilor pentru întrebările adresate, mulțumindu-i și domnului comisar desemnat Gentiloni pentru răspunsuri. Acum îl invit pe domnul Gentiloni să facă o scurtă intervenție de încheiere, după care reuniunea se termină. Ma, innanzitutto vi ringrazio. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru întrevederea de astăzi. Am avut o discuție de trei ore, discuție intensă. Vreau să le mulțumesc și interpreților care, așa cum am aflat eu în ultimii ani, lucrează la un nivel deosebit de înalt și mi-au permis mi-au permis să lucrez în cele mai bune condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este o etapă fundamentală dintr-un proces democratic. Foarte adesea discutăm în legătură cu adecvarea sistemului democratic european. Eu vă asigur că pregătirile pentru această audiere și desfășurarea acestei audieri cu răspunsurile la întrebările dumneavoastră a reprezentat pentru mine confirmarea, o confirmare a faptului că democrația europeană își are poate limitele sale, însă e în viață, funcționează și e practic un activ, să zicem așa, pe care ne putem baza pentru viitorul Uniunii Europene. Deci vă mulțumesc pentru exercițiul de astăzi. Acum permiteți-mi să revin asupra unui punct în legătură cu care, dacă îmi permiteți, uh, aș dori să ofer mai multe clarificări, deoarece în timpul uh, întrebărilor și răspunsurilor de multe ori am adus în discuție aceleași argumente, de multe ori am discutat despre chestiuni asemănătoare. Elementul fundamental pe care țin să vi-l transmit astăzi este că eu voi încerca să nu mă resemnez uh, atunci când există blocaje și să nu mă dau bătut în fața situațiilor de blocaj. Și pentru a face asta voi încerca să implic, așa cum prevăd regulile noastre, să implic întotdeauna Parlamentul European. Noi nu ne putem permite să avem astfel de situații de blocaj nu ne putem permite să nu luăm decizii în legătură cu multe sub, din subiectele despre care am discutat în dimineața asta, pornind de la impozite până la atitudinea noastră în legătură cu creșterea economică, fie că e vorba de regulile din politicile noastre bugetare sau multe alte chestiuni care poate nu țin de portofoliul meu. Deci nu ne putem permite să ne resemnăm și să acceptăm un blocaj. Și cred că nu dispunem decât un instrument pentru a nu uh, ne da bătuți. Și anume, politica și încrederea. Fără politică, deci fără să încerci să clădești alianțe și fără să încerci să ajungi la un acord între grupuri diferite, uh, deci uh, să nu accept diviziunile între nord, sud, est, uh, vest și diferite regiuni ale Europei. Deci fără această politică, fără un astfel de politică, nu vom reuși să depășim blocajul actual. Și avem nevoie și de încredere. Încredere reciprocă. Deoarece fără încredere nu... Deci dacă nu vom avea încredere, va avea de pierdut proiectul nostru comun european. Nu vom avea perdanți și câștigători. Și tocmai din acel motiv, din acest motiv, vă rog să-mi acordați încredere. Sunt italian. Aparțin familiei socialiștilor și democraților. Însă dacă voi fi confirmat în funcția de comisar pentru economie, voi fi comisarul pentru economia Uniunii Europene. voi ține partea Uniunii Europene, voi fi de partea Uniunii Europene. Și de aceea vă cer să aveți încredere în mine. Deci vă cer sprijinul dumneavoastră și sunt sigur că vom colabora foarte bine în ceea ce privește interesul comun european. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția din această dimineață și vă mulțumesc! Thank you. Thank you, Mr. Gentiloni. Mulțumim foarte mult, domnule Gentiloni. Închid acum această reuniune, iar reuniunea coordonatorilor va avea loc cu ușile închise chiar acum pentru a evalua această audiere. Vă mulțumesc! Prezidenta.